Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to... Bună dimineața, doamne. Uh, because we are already ahead in 15 minutes and... Uh, suntem deja în întârziere și vă propun să începem întâlnirea noastră. Chiar dacă nu au sosit toți membrii comisiei în sală, însă oricum o să începem uh, munca noastră astăzi. Ați primit proiectul de ordine de zi pentru această întâlnire. Deci, ordinea de zi a Comisiei Regii pentru 26 februarie și o să vă cer să facem niște schimbări în uh, ordinea de zi pe care deja o aveți în fața dumneavoastră. În primul rând, coordonatorii au avut o întâlnire extraordinară la Strasburg pe 11 februarie pentru a decide numirea raportorilor pentru patru dosare urgente cele care se află astăzi pe ordinea de zi de la punctele 9 la 12. Un rezumat al acestor dosare a fost trimis de către secretariat, a fost trimis săptămâna trecută. Pot să vă rog să vă dați o aprobare formală pentru includerea uh, acestor uh, puncte pe ordinea de zi a Comisiei. Vă mulțumesc. În al doilea rând, după publicarea proiectului de ordine de zi, Comisia a înaintat uh, Parlamentul European actele delegate. Ați fost avertizați din timp de acest lucru pentru că v-a fost împărțit ca un proiect în noiembrie 2014 și într-o formă finală pe 19 februarie. E vorba de o chestiune de ordin tehnic și corectează referințele la uh, Uh, delegația anterioară pentru intrarea în vigoare a Fondului uh, pentru Afaceri Maritime și pentru Pescuit, uh, regulamentul privind dispozițiile comune. Trebuie să îl aprobăm în plenarea din martie. Comisia va face o prezentare la punctul diverse a acestor acte delegate și apoi pe 3 martie ora 12 va fi termenul mm, pentru depunerea uh, eventualelor corecții. Sunteți de acord cu acest ultim punct al ordinii de zi pentru astăzi? Da, vă mulțumesc. Și ultima schimbare din programul de astăzi. Avem uh, Avem o uh, agenda încărcată și am vrea să facem o schimbare între 9 și 10 și 11 și 12. Pentru că ordinea de zi a raportorilor pentru 11 și 12, acestea vor înlocui 9 și 10. Deci se va schimba poziția acestor puncte pe ordinea de zi. Sunteți de acord? Îmi cer scure, dar sunt raportor la Comisia AFCO, uh, care se suprapune lucrărilor acestei comisii și pentru că sunt raportor din umbră la punctul 9, cer să se amâne uh, raportul Uh, în Comisia AFCO nu pot să uh, modific, uh, nu putem să schimbăm ordinea pentru că nu pot să fiu acolo, e un punct important, sunt raportare din umbră, vreau să am posibilitatea să iau cuvântul la acest punct și să-mi aduc inputul. O schimbare în ultimul moment nu este posibilă pentru că știți că sunt multe suprapuneri de comisii. Așa încât uh, schimbările de ultim moment uh, sunt cam greu de acceptat. Domnul Van Nistelrooy, mulțumesc foarte mult. Pentru mine nu este o problemă, însă așa se întâmplă bucuria unui raportor și protestul la altora vă pun în poziția să hotărâți dumneavoastră ceea ce veți face. Uh, din păcate, nu-l văd pe domnul Boștinaru, care a cerut această solicitare pentru că este raportor la punctele 11 și 12 de pe ordinea de zi și mi-a scris că trebuie să plece mai devreme de la întâlnire din cauza unor alte uh, ședințe. Dacă nu este uh, acceptabil pentru dumneavoastră, domnul minister a acceptat, însă dacă nu e acceptabil pentru dumneavoastră, vreau să știu dacă sunt și alte comentarii. Vom menține ordinea de zi în ordinea în care se prezintă acum. Mulțumesc, domnule Fanistor Roy, pentru susținerea dată și uh, Continuăm cu ordinea de zi în uh, ordinea pe care o avem, cu schimbările pe care deja le-am anunțat. Uh, vom fi foarte bine organizați și vom fi cu ochiul pe ceas uh, în discuțiile noastre. Cu aceste schimbări Cred că ha, ordinea de zi este adoptată. Mulțumesc. Al doilea punct, aprobarea procesului verbal uh, al reuniunii din 19-20 uh, ianuarie. Proiectul de proces verbal se găsește în dosarul dumneavoastră. Ca de obicei, dacă nu sunt uh, obiecții în cursul acestei întâlniri, va fi considerat ca fiind aprobat. Sunt observații? Nu, deci suntem de acord și cu asta. Cel de-al treilea punct, comunicări ale președintei. Am un mic anunț de făcut. Fiecare dintre dumneavoastră a primit uh, o, o o broșură în roșu și albă și roșu și alb nu este un cadou de, din partea Bulgariei și a mea. 1 martie este uh, o zi foarte importantă, uh, ziua babei Marta. În România, ziua mărțișorului. Vă urez uh, succes. De obicei uh, purtăm uh, acest fir alb și roșu care aduce bucurie. Sper că acceptați acest mic dar din partea Bulgariei. Acesta este anunțul de astăzi și acum trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi investiții pentru locuri de muncă și creștere economică, promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniune, este vorba de textul Comisiei, al șaselea raport de coeziune. În fiecare an uh, Comisia publică un astfel de raport. Ultimul a fost uh, aprobat la 6 iulie și uh, privește perioada 2007-2013 analizează impactul reducerilor uh, drastice în investițiile publice de la începutul uh, crizei și moderează tendința de atenuare a decalajelor privește noua generație 2014-2020, uh, arătând care va fi inputul dat investițiilor uh, IMM-urilor. În decembrie, raportorul nostru, domnul Deutsch, și-a spus care sunt uh, principalele obiective. A fost o discuție interesantă. Astăzi își prezintă proiectul de raport. Aș vrea să sugerez un termen de depunere a amendamentelor pentru acest proiect de raport. Uh, joi, 12 martie, la ora 12. O să votăm în ședința noastră din mai, versiunea finală a raportului. Așa încât dacă puteți să acceptați acest lucru, o să dau cuvântul domnului Deutsch. Înainte de aceasta aș dori să menționez că avem reprezentanți aici ai Comitetului Regiunilor Uh, Sir Albert Bohr este aici pentru a prezenta avizul Comitetului Regiunilor și reprezentanți din partea Comisiei și din partea Comitetului uh, Economic și Social, raportor domnul Power Vales Vale. Trebuie să dăm dovadă de disciplină astăzi, dat fiind uh, ordinea de zi încărcată și am plăcerea să îi dau cuvântul domnului Deutsch. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Comisia pentru Dezvoltare Regională discută astăzi cel de-al șaselea raport privind coeziunea, cel puțin uh, proiectul meu de raport este primul schimb de opinii. În primul rând vreau să vă reamintesc cele trei puncte principale care sunt uh, baza avizului meu Președinta a menționat deja aceste puncte și le-am discutat. În primul rând, cred că este extrem de important ca problemele de lichidități să fie rezolvate. Prin urmare, în proiectul de raport mă concentrez asupra acestei teme. Sunt 25 de miliarde de euro restante la plăți ceea ce periclitează implementarea politicii de coeziune. Prin urmare, raportul meu cere Comisiei să creeze o ordine de zi cu un plan de acțiune pentru rezolvarea acestei probleme. E important ca în acest an, în 2015, să se resimtă impactul unor astfel de măsuri, iar valoarea arieratelor să se reducă. Programele operaționale ar trebui să fie aprobate cât mai curând cu putință pentru perioada 2014-2020. 387 de programe au fost uh, uh depuse, 266 au fost aprobate. Este inacceptabil că acum, în primăvara lui 2015, aproape 20% din perioada a trecut, uh, și programele operaționale nu au fost uh, inițiate. O treime din aceste proiecte nu, nici măcar nu au fost aprobate. În proiectul de raport cer Comisiei să prezinte consecințele financiare uh, prevăzute ale acestei întârzieri și cer uh, Comisiei să facă sugestii în legătură cu modul în care va fi atenuat impactul negativ în general vorbind, legătura cu uh, strategia de dezvoltare a Uniunii Europene este uh, importantă în acest aviz. Politica regională de dezvoltare trebuie să se alinieze obiectivelor uh, actuale strategii, dar trebuie să se evite faptul ca politica de coeziune să fie considerată doar un instrument în punerea în aplicare a strategiei 2020. Articolul 174 din uh, tratat spune că Uniunea Europeană, pentru a asigura o dezvoltare armonioasă, își desfășoară activitatea pentru a întări coeziunea socială, economică și regională să uh, înlăture diferențele între nivelurile de dezvoltare dintre regiuni. Prin urmare, după părerea mea, vă atrag atenția că trebuie să punem un accent mai mare pe scopul original al politicii regionale, consfințit prin tratat, astfel încât să ne aducem contribuția la actuala strategie a Uniunii Europene. Și al treilea element uh, important al acestui raport este un aspect pe care l-am menționat uh, în mai multe rânduri, viitorul politicii de coeziune. Nu este suficient uh, să ne axăm pe aplicarea celor prevăzute pentru 2014-2020. Trebuie să uh, ne gândim și ce se va întâmpla cu politica de coeziune după 2020. Alminter, în 2019 ne vom confrunta cu toții cu probleme serioase. Noul uh, CFM trebuie să se alinieze cu politica de coeziune și trebuie să se dea atenție pregătirii uh, noului ciclu de uh, coeziune. Prin urmare, vă încurajez să începem să ne gândim împreună la viitorul politicii de coeziune după 2020, încă de pe acum. În afară de aceste trei elemente de bază, sunt și alte chestiuni uh, relevate în acest raport. O să vă rezum câteva dintre acestea. O să încep cu legătura între pachetul Juncker și politica de coeziune. Poziția noastră în legătură cu programul de investiții va fi discutată după amiază în această comisie. Însă vreau să menționez în acest proiect de raport uh, că trebuie să asigurăm o legătură între fondurile pentru dezvoltare uh, și structurale și pachetul de investiții Juncker. De aceea avem nevoie de o politică comună de coeziune care să fie uh, în conformitate cu o, liniile mari ale planului propus de uh, domnul Juncker. Politica de coeziune Bugetul acestei politici nu poate fi redus din cauza pachetului Juncker. Pe uh, durata uh, punerii în aplicare a acestui pachet trebuie să avem în vedere aplicarea strategiei pentru o redresare economică. Apoi trebuie să fie uh, folosite din plin instrumentele financiare. Există un uh, efect de pârghie, un efect uh, multiplicator uh, care trebuie salutat și Comisia trebuie să facă toate eforturile să simplifice utilizarea instrumentelor financiare. Criza a dovedit că politica de coeziune nu numai că este utilă, dar este și o prezență absolut necesară. Criza ne-a atras atenția asupra faptului că eficacitatea și eficiența sunt aspecte care trebuie să se afle mai mult în atenția noastră în implementarea următorului ciclu al politicii de coeziune. Și aici menționez în raport trei puncte. În primul rând, un mediu macroeconomic uh, stabil este esențial pentru a asigura eficiența investițiilor pentru coeziune, dar condițiile macro, condiționalitățile macroeconomice trebuie să se aplice în practică și aici uh, Parlamentul se așteaptă ca Comisia și Consiliu să ne ofere la timp uh, informații, informații cât se poate declare Concentrarea tematică trebuie salutată, însă este nevoie de uh, suficientă flexibilitate la nivelul regiunilor pentru a ține cont de specificul local. Simplificarea procedurilor administrative poate să contribuie la reducerea ratei de eroare și să îmbunătățească eficiența. Pro Problema ocupării este și ea în centrul atenției raportului meu. Criza a afectat uh, mult piața muncii, deci trebuie să ne axăm asupra creării locurilor de muncă și să asigurăm integrarea pe uh, piața muncii și în societate. Fondul uh, Social European poate să fie aplicat în mod eficient numai dacă avem uh, infrastructurile și instituțiile necesare susținute de la Fondul pentru uh, Dezvoltare Regională, FDR. IMM-urile sunt foarte importante pentru crearea de locuri de muncă. E nevoie de Uh, proceduri administrative și de dispoziții care să ușureze uh, posibilitatea uh, IMM-urilor de a găsi finanțare și de a reduce povara administrativă. Trebuie să susținem uh, dezvoltarea în continuare a uh, competențelor, aptitudinilor de întreprinzător în rândul imm urilor o sursă de îngrijorare este faptul că șomajul în rândul uh, tinerilor este de peste 20 de, 21% uh, în Europa, deci de 20 de ori mai mult față de șomajul în rândul uh, adulților. Trebuie să ne axăm asupra categoriilor de persoane cu dizabilități sau persoane cu handicap social, cum ar fi populația Roma. Trebuie să menționăm de asemenea și dimensiunea teritorială, care nu a fost suficient în atenția noastră. Cooperarea teritorială trebuie să fie consolidată, iar acest lucru este inevitabil dacă dorim să îmbunătățim mobilitatea, turismul, dezvoltarea. Aceste uh, chestii sunt uh, uh, uh transfrontaliere, uh, trebuie să ne bazăm pe grupurile de cooperare teritorială, trebuie să dăm uh, atenție politicii de uh, coeziune și politicilor rurale. Regulamentul și legislația privind politica de coeziune s-au bazat pe o coordonare pe scară largă, iar Parlamentul a elaborat o poziție comună. În ceea ce privește cel de-al șaselea raport privind coeziunea, avem posibilitatea să reînnoim și să consolidăm politica de coeziune, de aceea uh, avem în vedere o, politică, o poziție politică comună, trebuie să discutăm rolul economic și social al politicii de coeziune, provocările aflate în fața noastră și planul de îmbunătățire a eficienței acestei politici. Trebuie să discutăm și perspectivele, viitorul după 2020. Sunt uh, optimist în ceea ce privește activitatea noastră comună și m-am coordonat foarte bine cu raportorii din umbra până în prezent. Aștept să ascult punctul dumneavoastră de vedere asupra acestui proiect. Vă mulțumesc pentru atenție. Yes, uh, thank you. Uh... Mulțumim. Raportorii din umbra. Doamna Breso este aici, vă rog. Grazie, Presidente. Eh, innanzitutto voglio congratularmi con... Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi Mulțumesc foarte mult domnului Deutsch pentru că a făcut o, un aviz foarte cuprinzător. și cu care pot fi de acord în mare măsură, în special în ce privește viitorul politicii de coeziune. De asemenea, susțin complet și sunt sigură că și întreaga comisie susține, pentru că am avut o rezoluție pe această temă, susțin ceea ce a spus în legătură cu plățile întârziate. Acesta au un impact foarte grav asupra regiunilor și orașelor noastre, pentru că ele sunt principalele beneficiare ale politicii de coeziune. Foarte rapid, domnul președinte, cred totuși că analiza sa este mai slabă atunci când vine vorba despre ce s-a întâmplat în trecut. despre plusurile și minusurile trecutului. Domnul Doici este mai mult concentrat pe viitor în documentul său, deci ceea ce aș vrea eu să fac ar fi să vă împărtășesc 4-5 comentarii în legătură cu acest raport, care sper că vor uh, uh, fi util și pentru analiza viitorului de asemenea. Calitatea cheltuielilor publice trebuie să fie îmbunătățită. În mod normal, uh, resursele se cheltuie cantitativ, să spunem așa, dar ar trebui să ne concentrăm mai mult pe partea calitativă. domnul Dorici a spus că trebuie să fim orientați spre rezultate și calitatea rezultatelor este importantă în timp ce de obicei ce se întâmplă este că odată ce banii s-au plătit, verificările se opresc. Deci nu, nu se verifică faptul că acești bani au fost plătiți, au fost uh, economisiți, au fost cheltuiți uh, cum trebuie, în mod eficient. Dacă ne uităm la grafice, la date, vedem că a existat o tendință de a concentra resursele asupra capitalelor țărilor și asupra celor mai, mai importante regiuni. Chiar și în țări cu venituri mai mici, adesea capitalele sunt peste 100% venitul mediu european, în timp ce orașe mai mici și regiuni mai izolate nu au niveluri uh, similare de creștere cum au aceste capitale. Deci este o diferență nu doar între statele membre, ci și în cadrul statelor membre. Un alt uh, comentariu legat de trecut. Este clar aici că procedurile de utilizare a fondurilor în politica de coeziune și mai ales instrumentele de inginerie financiară sunt foarte birocratice. și pot încetini lucrurile în mod considerabil. Următoarea perioadă de programare va folosi mult mai mult uh, instrumentele financiare. Sunt de acord cu asta în principiu, dar cred că ar fi un lucru bun dacă le-am face mai ușor de utilizat. Și un ultim comentariu despre trecut. Criza economică a arătat clar faptul că șapte ani e o perioadă foarte lungă. Așadar, toată programarea care a fost făcută înaintea crizei a, fost, a trebuit gestionată în timpul perioadei de criză cu anumite schimbări. Uh, nu toate uh, respectând regulile, nu toate aceste schimbări fiind uh, unele care să respecte regulile. Evident, economiile se dezvoltă și se schimbă din ce în ce mai rapid, deci cred că avem nevoie de o revizuire la jumătate de mandat, care să permită statelor și regiunilor să-și ajusteze programarea pentru a pentru a face față schimbărilor economice care au intervenit între timp. Asta ar preveni uh, riscul de a fi defazați față de ciclurile economice. În ce privește analiza situației actuale, a ce se întâmplă acum, sunt în mare parte de acord cu ce a spus domnul Deutsch, mai ales în ce privește condiționalitatea macroeconomică. Este foarte important. Bun, Parlamentul a fost întotdeauna împotrivă, dar dacă ne uh, decidem să o folosim în ciuda acestei opoziții, trebuie să ne asigurăm cel puțin că Parlamentul este implicat și să ne asigurăm, să vedem dacă această condiționalitate face lucrurile mai bune sau mai rele într-o anumită țară. Deci să avem o analiză de la caz la caz. Sunt de acord uh, de asemenea uh, cu nevoia de coordonare între planul uh, de investiții Juncker și politica de coeziune, pentru că nu sunt același lucru, dar dar țin că vorbim de un efort enorm de investiții din partea Uniunii Europene Acestea două ar trebui să se coordoneze nu doar din punct de vedere tematic, dar statele membre și regiunile ar trebui să fie lăsate să le gestioneze împreună pentru a realiza efecte sinergetice. În al treilea rând, și asta nu se aplică doar trecutului, ci și viitorului, ne evoluăm din ce în ce mai mult spre așa numitele instrumente de inginerie financiară, proceduri de... Așadar, o procedură de uniformizare ar uh, face aceste instrumente mai atractive pentru oameni. În ce privește uh, noile instrumente de finanțare, care, după cum știți, au fost întârziate din cauza problemelor legate de adoptarea cadrului financiar multianual, ne găsim într-o situație care ar putea fi destul de periculoasă pentru regiuni, pentru că uh, acestora le s-a cerut să folosească resursele pentru 2014 și 2015 într-un singur an financiar, 2015. Și acel an s-a redus de fapt la câteva luni, pentru că programele de programare nu se vor rezolva până în primăvară și asta dacă avem noroc. Deci asta înseamnă că le rămân cam șase luni ca să cheltuiască banii din doi ani și n-ar trebui să fie pedepsiți pentru că s-a pierdut un an și nu din vina lor s-a pierdut. Ehm, ultima observație, se... Um... Și asta e foarte important atunci când vorbim mai ales de cheltuieli foarte mari, de proiecte de scară mare. Nu cred că am citit sau am auzit spus ceva despre strategiile macroregionale. Strategiile macroregionale sunt din ce în ce mai strâns legate de politica de coeziune și cred că ar trebui să le reamintim oamenilor că în următorul raport o analiza modului în care strategiile macro-regionale sunt folosite, dacă sunt folosite aceste resurse din politica de coeziune și dacă sunt folosite într-un mod coerent și corect, asta ar fi foarte important cred că avem nevoie de o referință diferită. Să spunem că în următorul raport am vrea să vedem niște cifre, niște informații în legătură cu modul în care politica macroregională funcționează și cât de bine se coordonează ea cu politica de coeziune. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Tomașici, raportor din umbră. Mulțumesc. Mai întâi vreau să-l felicit pe raportor, domnul Deutsch, pentru acest uh, raport foarte bine făcut. și pentru recomandările foarte bune făcute pentru politica de coeziune. Politica de coeziune pentru perioada 2014-2020 a traversat o mare reformă care a întărit legăturile între politică și prioritățile Uniunii Europene, a crescut eficacitatea ei, a integrat-o ferm în semestrul european și în procesul guvernanței economice. Trebuie o abordare integrată, pentru că aceasta aduce o valoare adăugată în investițiile sectoriale, într-un context regional și local și asta permite statelor membre și regiunilor să rezolve provocări complexe într-un mod uh, integrat și coordonat. Succesul politicii de coeziune e, se măsoară cu, pe baza acestor rezultate, astfel reformele uh, trebuie făcute pentru a se putea concentra mai bine, pentru a ne putea concentra mai bine asupra rezultatelor prin intermediul indicatorilor de succes uh, din rapoartele de evaluare. când statele și regiunile lucrează asupra programelor lor, uh, trebuie să fie mai precise în legătură cu rezultatele pe care doresc să le obțină până la sfârșitul perioadei uh, care este acoperită de program. Într-o serie de state lipsesc uh, scopurile clar definite și voința politică clară și strategia clară. Fondurile structurale, fondurile de investiții europene pentru perioada 2014-2020 trebuie să ajute la relansarea activității economice a angajării, să ajute antreprenoriatul, inovația și angajarea tinerilor. Calitatea parteneriatului în fondurile europene structurale și fondurile de investiții este foarte importantă. Asta va ajuta la integrarea instanțelor regionale și locale. În plus, în cadrul Fondului de Investiții Strategic, Fondului Strategic de Investiții, noile state membre, printre care și Croația, trebuie să se pregătească să realizeze reforme pentru a evita o situație în care fondurile vor fi utilizate doar de statele cele mai dezvoltate, care au cele mai bune programe și cele mai bune referințe. Noile state membre trebuie să elimine, să elimine barierele administrative și să creeze consorții în sectorul energiei, construcțiilor și IT. Mulțumesc. domnul uh, Van Miltenburg. Mulțumesc, uh, domnul președinte, și eu aș vrea să felicit raportorul pentru munca sa. <clears throat> Cred că este un raport foarte complet uh, și abordează puncte esențiale Subliniez că pe noi ALDE considerăm că trebuie pus accentul pe întârzierile la plată. Nu putem avea o politică credibilă în domeniul coeziunii dacă, avem, dacă nu reușim să rezolvăm problema întârzierilor la plată. Și mă bucur, prin urmare, că raportorul subliniază aceste probleme. La fel și pentru cooperarea transfrontalieră. Pentru multe regiuni transfrontaliere ea este esențială iar politica de coeziune trebuie să sublinieze această dimensiune transfrontalieră. Este important și sunt uh, complet de acord cu ceea ce propune raportorul. Asta pe partea comentariilor pozitive, am însă și comentarii critice, nu foarte grave, dar totuși. Așadar, pentru a atenua un pic uh, laudele pe care le-am făcut, vreau să vorbesc și despre unele lucruri negative. Fondul strategic pentru investiții, așa numit faimosul plan Juncker. Noi suntem destul de critici față de el, știți. Efectul de pârghie uh, se va manifesta sau nu în realitate. Trebuie să așteptăm și să vedem. Uh, la punctul 10 al raportului nostru facem o notă destul de critică în legătură cu asta și un comentariu chiar mai grav când citim punctul 14 unde se vorbește de faptul că ne bucurăm pentru concentrarea tematică care acompaniază investițiile într-o creștere inteligentă, durabilă, inclusivă de strategia 2020, da? Pe scurt. Dar, pe de altă parte, raportorul pledează pentru suplețe, pentru flexibilitate. Foarte sincer, nu înțeleg cum, pe de-o parte, vrem să ne concentrăm, să țintim, un lucru bun. Concentrarea un lucru bun, nu sunt probleme. Dar, pe de altă parte, vreți să deschideți, uh, uh, să dați posibilitatea regiunilor să fie suple și flexibile în perioada de criză. Deci asta nu merge bine, nu se potrivește cu concentrarea tematică. Concentrarea tematică permite multe lucruri. Uh, îți permite să ții cont de punctele slabe și punctele tare ale economiei, de inovare, de cercetare, dezvoltare sau de nevoile de bază în regiunile cele mai puțin dezvoltate ale Europei. Așadar, aici, la punctul 14, avem un amendament, pentru că concentrarea și flexibilitatea nu sunt uh, compatibile. Pentru că, pe de o parte, vreți să vă concentrați pe unele lucruri, pe altă parte, deschideți ușa unei multitudini de teme. Deci asta riscă să submineze politica de coziune, după părerea mea. Ultimul punct, un punct de detaliu. Tocmai ce am vorbit de agenda europeană. Punctul 25. Acolo raportorul dorește să pună accentul pe orașele mici și mijlocii. Să vorbim de orașe. Am vorbit de, am vorbit de o agenda urbană mai devreme. Dar ce înseamnă aceste zone urbane? Care e definiția? Care e legătura între oraș și sat, pentru că sunt două regiuni diferite care au nevoie de ajutor. Dar cred că e o discuție tematică și aș dori să nu facem diferențe între marile orașe și micile orașe, să spunem zone urbane în general. Mulțumesc foarte mult. Următorul Domnul Roban, să aveți cuvântul. Me gustaría también felicitar al reporter por su trabajo y someter a su consideración. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului pentru munca sa și să vin cu unele contribuții proprii. Aștept cu nerăbdare colaborarea viitoare cu raportorul, care are dreptate în momentul în care amintește deficiențele cooperării teritoriale transfrontaliere. Și alți colegi au atras uh, atenția asupra faptului că acest uh, punct lipsește din raport. Este important ca Comisia Europeană să înțeleagă care este potențialul cooperării transfrontaliere și trebuie să ne asigurăm că un, unele state membre vor depăși rezervele pe care le au față de această cooperare teritorială. Unii dintre antevorbitori au amintit, au amintit planul de investiții Juncker și este important să înțelegem că prin acest plan de investiții divergențele regionale ar putea să fie aprofundate chiar și mai mult. Este important că dacă uh, plățile la acest uh, fond uh, nu sunt calculate din nu sunt calculate la deficitul bugetar, atunci contribuțiile statelor membre ar putea chiar spori și aprofunda aceste disparități. Grupul nostru politic dorește să protejeze fondurile structurale în fața planului de investiții Juncker Dincolo de aceste aspecte ne îngrijorează și condițiile macroeconomice care ar putea să exercită presiune asupra regiunilor și să reducă coeziunea teritorială în momentul în care avem nevoie de ea cel mai mult. Ne îngrijorează de asemenea și modul în care va, pus în, va fi pus în aplicare principiul cooperării și mai precis uh, acordurile de parteneriat și nu trebuie să uităm care este uh, părerea autorităților locale și regionale. Statele, filtrul statelor uh, membre aduce cu sine uneori o lipsă de eficacitate la fața locului. Tocmai de aceea politica de, co- de coeziune nu și-a atins întotdeauna obiectivele st- uh, stabilite. Raportul uh, insistă uh, și asupra aspectelor de mediu. Nu ar trebui să uităm uh, durabilitatea proiectelor în momentul, uh, acestea, în momentul în care acestea sunt uh, selecționate și pe viitor Parlamentul uh, European va trebui să exercite presiuni pentru a păstra uh, rolul politicii de coeziune. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Raitcă. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să nu îl felicit pe raportor, ci să-i mulțumesc pentru redactarea acestui proiect de raport. Suntem de acord că acest aspect are multe aspecte pozitive și nu aș dori să repet cele spuse deja, însă aș dori să prezint prioritățile noastre în momentul în care vom modifica și vom discuta acest raport. Avem două puncte deosebit de clare. Unul dintre acestea a, fost deja menționat și anume ne dorim să accentuăm mai mult pe importanța economiei ecologice am văzut că prioritățile de investiții stabilite pe plan la nivel european nu au fost puse în aplicare la nivelul statelor uh, membre și nu așa vom reuși să construim Europa durabilă. Ne dorim ca acest punct să aibă un uh, loc mult mai proeminent în acest raport și anume o economie ecologică și una durabilă trebuie să fie un obiectiv al politicii de coeziune. Apoi, al doilea punct uh, important se referă la acordurile de parteneriat. Politic, politica de coeziune poate funcționa doar dacă implicăm toți actorii relevanți, uh, dacă implicăm și societatea civilă, doar atunci investițiile um, vor fi cele uh, adecvate. În ceea ce privește textul, mulți dintre colegi s-au referit la trimiterea făcută la Fondul European pentru Investiții Strategice, comisia noastră ar trebui să examineze cu ochi mai uh, critici uh, propunerea privind Fondul European pentru Investiții Strategice. Ar trebui, de exemplu, să atragem atenția că atunci când vine vorba de combinarea cu politica de coeziune, Trebuie să ne asigurăm că cele două instrumente nu vor fi în concurență, ci că uh, FACE este un instrument uh, complementar, suplimentar politicii de coeziune. Din punctul de vedere al flexibilității, trebuie să ne întrebăm dacă statele membre vor uh, reuși să respecte obiectivele ambițioase stabilite la nivel european din punctul de vedere al ecologizării, al durabilității și așa mai departe deci trebuie să cerem statelor membre să fie ambițioase din aceste puncte de vedere pentru ca politica de coeziune să aibă succes. Ați menționat și ratele de eroare și problema folosirii în mod abuzivă a acestor fonduri. Noi ne-am dorit să amintim în mod direct problemele legate de corupție care se manifestă în unele regiuni și unele uh, state membre. Corupția trebuie să fie combătută pentru a a ne asigura că această politică de coeziune are succes. Ați uh, menționat de asemenea problema pe care avem cu șomajul în rândul uh, tinerilor. Cu toate acestea nu se face o trimitere clară la inițiativa privind uh, garanția pentru tineret. Trebuie să uh, accentuăm importanța legăturii între politica de coeziune și garanția pentru tineret pentru a uh, combate șomajul în rândul tinerilor și ultimul punct se referă la capacitatea administrativă. Eu cred că mm, avem nevoie de consolidarea capacității administrative de la nivel european până la nivel local pentru a combate corupția, pentru a reduce ratele de eroare și pentru a transforma politica de coeziune într-una durabilă. Întregul document se concentrează pe trecut, dar și pe viitorul politicii de coeziune. Menționați uh, noile dimensiuni apărute în ceea ce privește performanța, orientarea înspre obiective a acestei politici sunt puncte deosebit de importante, însă atunci când vine vorba de viitorul politicii de coeziune, în urma experiențelor crizei economice, am dorit să amintim și rezistența. Politica de coeziune este un instrument care ne permite să uh, întărim uh, economia europeană și pe viitor reziliența, rezistența economiei europene va fi deosebit de importantă. Aș dori să mulțumesc din nou raportorului pentru munca sa și Sper că vom avea o dezbatere cât mai rodnică. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Era cuvântul doamna Demato. Vă mulțumesc. O înlocuiesc pe o colegă care trebuie să fie prezentă la o altă comisie. Aș dori să mulțumesc colegului pentru uh, munca sa. Aș dori să am două puncte, încercând să nu repet cele spuse deja. În primul rând, la pagina 6, alineatul 5 din raport, se exprimă îngrijorarele legate de plățile întârziate uh, pentru perioada 2014-2020, uh, plăți întârziate care ajung la suma de 24 de miliarde de euro pentru această perioadă de timp. Ambele puncte sunt uh, importante și cred că ar trebui să fie uh, separate. Autoritățile locale și regionale ajută Comisia Europeană uh, prezentând uh, programe care respectă orientările generale redactate de Comisia Europeană, însă întârzierea la plăți este deosebit de importantă pentru că periclitează funcționarea acestor proiecte la nivel uh, local. La alineatul 7, uh, accelerarea uh, adoptării cadrului 2014-2020 este importantă, însă Comisia Europeană și statele membre cred că ar trebui să insiste mai mult pe calitatea programelor astfel încât să nu, să nu uh, ne grăbim cu adoptarea unor uh, proiecte de dragul vitezei. Vă mulțumesc! Am încheiat uh, prima rundă a comentariilor din partea raportorilor din umbră. Vom continua cu domnul Blanco Lopez, care a dorit și dumnealui să intervină. Vă rog! Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru uh, proiectul prezentat. Am însă unele uh, îngrijorări care le voi exprima prin amendamentele depuse. Eu mă ocup de un raport privind macrocondiționalitatea și doamna Bresos a referit la acest punct în intervenția dumneavoastră dinainte. Cred că politica de coeziune trebuie să devină principalul domeniu uh, al investițiilor europene. În raportul meu uh, voi afirma acest lucru și îl afirm și acum, și anume mă îngrijorează faptul că folosirea fondurilor structurale și a fondurilor de investiții vor fi uh, afectate în mod negativ de uh, Uh, de condițion, condițiile, condiționalitatea macro, macroeconomică. Dacă conferim politicii de coeziune responsabilități pe care nu ar trebui să le primească, s-ar putea să avem un impact asupra pactului de stabilitate, lucru de nedorit. Nu ne dorim ca elemente care nu au nicio legătură cu politica de coeziune să devină un obstacol în punerea în aplicare a acestor uh, proiecte la nivel local și regional. Deci eu mă opun ideii că această condiționalitate macroeconomică uh, să se opună obiectivului principal al politicii de coeziune uh, condițiile, condiționalitatea macroeconomică ex ante nu trebuie să fie în defavoarea regiunilor defavorizate care nu au banii necesari pentru investiții uh, tocmai datorită condițiilor economice. Și se face trimitere la acest lucru, la punctele 15 și 16 și aș dori să vă spun că voi uh, depune un amendament prin care doresc să-mi exprim aceste Uh, rezerve. Vă mulțumesc. Mai avem pe lista de vorbitori șase alți uh, colegi care doresc să intervină. Aș propune să uh, închidem lista cu acești, uh, nu, cu, îi vom adăuga și pe domnul Polciac și pe domnul Omarji, deci sunt, sunt 8 uh, colegi în total, după care vom încheia această dezbatere, tocmai pentru a putea auzi și opinia uh, reprezentanților uh, Comitetului Regiunilor, a Comisiei Europene. Și acum continuăm cu domnul Jular.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 O colegă a spus că nu trebuie nici să felicităm, nici să mulțumim uh, raportorului, dar uh, vreau să-i spun că a făcut o treabă bună și este util ca uh, comisia noastră să se aplece asupra acestui raport în timpul mandatului său, pentru că este important să insistăm asupra punctelor care au fost menționate. Primul punct simplificarea procedurilor, care a fost menționată în uh, raportul domnului Deutsch și reducerea uh, povării și constrângerilor administrative la finanțarea europeană pentru întreprinderi sau colectivitățile locale este prima temă asupra căreia trebuie să insistăm. Un al doilea uh, subiect plățile restante, adoptarea programelor operaționale, problema uh, plăților restante care va rămâne un subiect asupra uh, căruia trebuie să ne aplecăm în continuare. Al treilea aspect, uh, complementaritatea cu planul Juncker, trebuie să fim atenți în cadrul comisiei noastre în ceea ce privește complementaritatea sau utilitatea politicilor regionale. În raport cu planul uh, Juncker, al patrulea punct menționat în raport, uh, orașele, comisia noastră uh, are atenția îndreptată la orașe, dar orașele uh, medii ca dimensiuni merită și ele uh, atenția Europei uh, în fondurile regionale. În acest raport există teme uh, în legătură cu care trebuie să uh, lucrăm în continuare pe durata mandatului nostru, pentru că eficacitatea uh, pe plan uh, regional înseamnă și impactul care va fi resimțit de către cetățenii europeni. Mulțumesc, domnul Brios. Mulțumesc, doamnă președintă. Acest uh, raport uh, mă face să spun uh, calitatea la fondurile europene, care nu este întotdeauna împărtășită de unele colectivități locale. Un exemplu concret, colaboratorii mei au asistat la lansarea programului operațional joia trecută la Nord Pas de Calais și mulți participanți au perceput în mod negativ procedura de obținere a fondurilor europene pentru că uh, s-a spus că este una complexă, participanții nu înțelegeau vocabularul Europei, uh, care este considerată a fi tehnocrată, apoi concentrarea tematică de care sunteți mulțumită n-ar putea decât să uh, înlăture o serie de uh, proiecte de pildă cultura și sportul, care nu figurează pe o axă prioritară și nici într-un obiectiv tematic. O să-mi spuneți că aceste două teme pot să fie integrate uh, la uh, orașe sau la atractivitatea teritorială. Totuși, această concentrare tematică îngreunează eligibilitatea proiectelor care nu se încadrează în axele prioritare ale programelor operaționale. Uh, dificultăți uh, se uh, apar în ceea ce este concilierea de la nivel european cu cele regionale. În alt treilea rând, vorbiți de capacitatea administrativă de absorpție a fondurilor europene. Uh, dar trebuie să știți că mecanismul cererilor de proiecte uh, penalizează comunele mici și comunitățile mai sărace care nu vor avea posibilitatea să prezintă un proiect la fel de competitiv ca cel al marilor metropele. Asistența tehnică, diferitele direcții uh, Europa Uh, de asemenea uh, nu pot fi înțelese cu ușurință la nivelul colectivităților mici. Permiteți-mi să vă spun că fondurile europene, în felul în care sunt configurate acum, din păcate, nu vor schimba nimic. Teritoriile noastre nu sunt întotdeauna uh, incluse în politica de coeziune europeană și o să închei aici. Vreau să revin la criza plăților restante, mecanismul plăților uh, Uh, impune ca cei care fac proiecte să aibă fonduri uh, serioase. Dacă ne gândim la um, perioada de uh, programare 2007-2013, plățile fuseseră făcute în 38 în proporție de 38% Uh, față de 67% uh, care ar fi trebuit să fie procentajul real ceea ce uh, pune probleme. Această criză uh, a uh, plăților uh, uh îi descurajează pe mulți autori de proiecte să își promoveze proiectele care nu sunt atât de complexe. Mulțumesc. Domnul Bogovici are cuvântul. engleză. Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, aviz uh, apare la sfârșitul uh, perioadei de programare și când pregătim deja perioada de programare până în 2020. Există un număr mare de chestiuni importante. În primul rând, o nouă perspectivă financiară 2014-2020. Aici aș dori să aud uh, o prezentare generală din partea uh, raportorului, analizând posibilitățile ca toate statele membre, pentru că unele dintre acestea se confruntă cu mari probleme. în special perioada 2014-2015, din punctul de vedere al accesului la finanțare. Am dori ca acest lucru să fie abordat mai ferm și cerem statelor membre să se asigure că toate fondurile disponibile sunt, de fapt, cheltuite. Comisia ar putea și ea să contribuie la acest lucru așa încât am putea să ne asigurăm că toată finanțarea este utilizată. Foarte importantă este o evaluare a impactului pentru că astfel ne putem pregăti mai bine activitățile viitoare. Cu ocazia vizitelor organizate de Comisia în statele membre, am văzut că aceste vizite nu reușesc să surprindă realitatea adevărată din statele membre și se ignoră problemele apărute care nu, nu au fost soluționate. Deci Comisia Europeană trebuie să atragă atenția asupra problemelor care există în uh, statele membre. Mă bucură, pe de altă parte, că raportorul s-a, uh, se ocupă și de noua perioadă de programare Mie mi se pare o abordare ambițioasă uh, și din partea Comisiei uh, și din partea Comisiei Europene. Avem o nouă Comisie Europeană care împreună cu Banca Europeană de Investiții a venit cu o propunere mult mai agresivă, mult mai ambițioasă decât Comisia anterioară. La fel de bine este uh, pregătirea unor noi fonduri financiare și mă gândesc aici și la planul de investiții Juncker, însă în acest context trebuie să răspundem împreună la, această, la următoarea întrebare. Cum va fi integrată politica de coeziune în planul de investiții Juncker? Cum vom reuși uh, să creăm o uh, complementaritate între cele două instrumente, pentru că în planul de investiții Juncker un rol deosebit de important îl are capitalul privat, însă în contextul politicii de coeziune ar fi important ca investițiile publice să fie uh, mărite. Deci trebuie să fim foarte atenți ca să obținem sinergiile cele mai mari posibile între cele două elemente, politica de coeziune și uh, planul de investiții Juncker. Trebuie să înțelegem că experiența administrațiilor locale este diferită între statele membre, lucru care ar putea reprezenta o problemă și Cred că în statele membre care au aderat la Uniunea Europeană doar în ultimii ani, politica coeziune este, de coeziune este cel mai bun mesager al Uniunii uh, Europene. Există foarte multe proiecte care țin de domeniul uh, um, mediului înconjurător, al gestionării resurselor de apă și trebuie să ne asigurăm uh, ca și în noul cadru al politicii de coeziune va fi uh, continuată această. Uh, Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Vă mulțumesc. Acest raport ne dă uh, posibilitatea de a discuta posibilitatea uh, stabilirii unor puncte foarte importante pentru viitor, de exemplu, revizuirea la mijlocul uh, mandatului. Din punctul de vedere al flexibilității, flexibilitatea este importantă, însă în același timp trebuie să păstrăm concentrarea tematică, cunoștințele, uh, punerea, punerea în aplicare a uh, noilor tehnologii, întreprinderile mici și mijlocii, economia cu, o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, sunt toate puncte care nu ar trebui să fie modificate. Tocmai de aceea uh, m-a surprins să aud că nu ar trebui să ne concentrăm asupra tuturor acestor respecte. Pe bine, plus valoarea europeană este asigurată tocmai prin această decizie de a stabili unele priorități. Să încercăm să-i uh, integrăm mai bine pe tineri pe piața muncii. Nu este vorba de distribuirea uh, banilor peste tot în uh, Europa. Europa face unii oameni fericiți, într-adevăr, însă nu acesta este obiectivul nostru, ci să dezvoltăm unele uh, uh regiuni. Flexibilitatea este importantă, însă nu trebuie să uităm că avem nevoie de un, uh, un anumit ritm după doi ani de desfășurare a unui program operațional, putem să îl uh, evaluăm pentru a vedea dacă el funcționează în mod adecvat sau nu. Aș afirma, drept urmare, că din partea noi uh, Comisiei Europene există o nouă abordare uh, și cred că putem uh, îmbunătăți lucrurile și din punctul de vedere al cadrului de reglementare. Și dacă acest lucru este posibil, atunci am put, ar trebui să includem o, o clauză privind revizuirea la, la jumătatea mandatului și doamna Breso a amintit acest lucru, un element care, din punctul meu de vedere, lipsește și din al șaselea raport al Comisiei Europene, și anume sinergia între toate aceste fonduri. Tocmai de aceea am adoptat un uh, regulament uh, general. Trebuie să ne gândim ce ne dorim din punctul de vedere al dezvoltării rurale, ce ne dorim din punctul de vedere al economiei cu uh, emisii reduse de dioxid de carbon. Ce se întâmplă până la urmă cu obiectivele programului Orizont 2020? Uh, uh, Există uh, între timp o, o posibilitate mai mare de a obține aceste efecte de sinergie și putem să folosim instrumentele pe care le-am prevăzut în regulamentul general și în regulamentele individuale care permit o specializare în anumite regiuni. Există regiuni care sunt uh, dezvoltate pe care le putem uh, lega cu regiuni specializate într-un anumit uh, domeniu și putem recurge la fonduri europene care vin din bugetul european tocmai pentru a crea aceste legături. Fonduri din regiunile convergente cu care putem folosi, sprijini întreprinderile mici și mijlocii. Din păcate, toate aceste elemente se regăsesc prea puțin în textul uh, proiectului de raport. Din punctul de vedere uh, al agendei teritoriale acum, PP-ul a organizat o audiere în legătură cu această temă în urmă cu câteva luni și am ajuns la concluzia că există uh, aceste intenții din partea Comisiei Europene. Parlamentul European a adoptat de asemenea un uh, raport din proprie inițiativă. Acest punct este, se regăsește și în uh, tratatul de la Lisabona, unde se discută despre coeziunea socială, economică și teritorială a Europei. Și acest punct uh, este prea slab reprezentat în acest uh, raport. În raport se spune că în anul 2015 ar trebui să uh, avem o evaluare pentru care există uh, multe motive și poate Parlamentul European ar trebui să redacteze un nou raport din propria, din, din proprie inițiativă la sfârșit, până la sfârșitul anului 2015 pentru că în agenda teritorială se regăsește și poziția orașelor. Uh, orașele uh, de mari uh, dimensiuni ar trebui să cuprindă, de exemplu, și teritoriul din jurul lor, Cu ocazia acestei audiere organizate de PPE, am văzut că există foarte mulți uh, ne- nemulțumiți ce se întâmplă, cât de departe am ajuns cu Interreg, de exemplu. Și dacă comparăm uh, situația cu rapoartele anterioare privind coeziunea, avem impresia că cineva a părăsit Comisia Europeană și astfel acest uh, capitol este acum ignorat în totalitate. Însă sunt sigur că vom mai reveni asupra uh, planului de investiții Juncker, dar acestea sunt uh, punctele care cred că ar putea fi accentuate mai mult în uh, raportul domnului Tamas. Doamna Maletici are cuvântul. Tamas, mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc colegului Tamas pentru acest raport foarte bine pregătit. El uh, are o importanță foarte mare pentru noi și pentru comisia noastră și aș vrea să subliniez două puncte. Unul se referă la eforturile noastre de a avea Uh, politică de coeziune ca și politică de dezvoltare, nu numai politică de investiții, apoi întârzierea la plus pentru 2014-2020 în legătură cu primul aspect. Cred că ar trebui să subliniem necesitatea de a avea mai multe proiecte care să fie axate pe implementarea reformelor structurale și a eforturilor de consolidare fiscală, nu numai proiecte de infrastructură, ci și astfel de proiecte. Acesta este rolul nostru de uh, a promova acest lucru în țările noastre, pentru că avem un nou fond pentru investiții strategice, deci un nou plan de investiții și Comisia spune că trei uh, piloni importanți în acest uh, plan sunt fondurile ca sursă de finanțare, așa cum le avem în politica de coeziune, dar uh, de asemenea și reforme structurale ca un al doilea pilon, apoi un al treilea Uh, pilon, proiecte bine pregătite, bine structurate, care să fie în conformitate cu uh, politica uh, țărilor. Atunci când vorbim despre politica de coeziune și utilizarea surselor de finanțare care se află în proiectele de finanțare și să încercăm să finanțăm eforturile noastre Uh, trebuie să fie concentrate în acest uh, sens. Trebuie să ne coordonăm. Uh, în al doilea punct, în ceea ce privește uh, întârzierea în implementare, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că în momentul de față mai bine de 80% uh, planurile operaționale au fost uh, adoptate a doua sunt în al doilea an de, uh, al perspective financiare și totuși trebuie să se mai facă mult în statele uh, membre în ceea ce privește condiționalitățile exante și uh, realizarea cererilor pe baza uh, acestor condiționalități uh, exante. Documentele trebuie să fie bine pregătite în statele membre și trebuie să Uh, încheie uh, sistemele de uh, control și procesul de acreditare a structurilor. Noi suntem în al doilea an al perspectivei financiare. Așadar, implementarea este periclitată, avem regula N plus 3, însă în esență nu mai vorbim de N plus 3, ci N plus 2 sau chiar mai puțin de atât. Și acum trebuie să vedem ce măsuri trebuie introduse pentru a susține uh, implementarea, astfel încât să nu existe dezangajări de fonduri în 2017. Mulțumesc. Următorul vorbitor este președinta, care va vorbi în bulgară. O să iau și eu cuvântul pentru a comenta raportul. În primul rând doresc să mulțumesc uh, raportorului pentru ceea ce a făcut, uh, are o atitudine competentă în abordarea subiectului și se mulțumesc pentru poziția prezentată în raport. Așa cum am văzut din comentariile făcute de colegi, uh, majoritatea lucrurilor spuse acolo reflectă și uh, atitudinea noastră față de cea de-al șaselea raport privind coeziunea. Vreau să susțin faptul că raportorul uh, subliniază uh, implementarea acestei politici de coeziune în uh, perioada de criză și impactul acestei politici care a atenuat uh, impactul crizei în unele țări. Al cel de-al șaselea raport privind coeziunea arată că pentru unele țări investițiile din politica Uh, de coeziune uh, depășesc 60% din totalul investițiilor. Este important să spunem că politica de coeziune apare într-un moment uh, critic pentru Uniunea Europeană și are un rol cheie în menținerea stabilității economice și a nivelului de investiții în Uniunea Europeană. Susțin abordarea propusă în acest raport și anume uh, identificarea sinergiilor și a unei complementarități a acestei politici cu alte uh, politici ale Uniunii Europene. Este important să subliniem, atunci când e vorba de sinergie și complementaritate, nu numai uh, noul instrument, așa numitul Plan Juncker, dar să vedem și complementaritatea cu toate politicile Uniunii Europene pentru că, la urma urmei, toate funcționează pe teritoriul Uniunii Europene, așadar, efectul poate să fie multiplicat. Însă, dacă nu există coordonare, coordonare și complementaritate a scopurilor urmărite, efectul ar putea fi micșorat. De aceea este cu atât mai important ceea ce se subliniază în raport, și anume lipsa de atenție uh, în ceea ce privește dimensiunea socială, pentru că, să nu uităm, uh, politica se aplică pe teritoriul uh, Europei împreună cu alte politici și dimensiunea teritorială ne ajută foarte mult. Iată de ce susțin această abordare în care Uh, trebuie să căutăm dimensiunea specifică a unor uh, obiective specifice într-un teritoriu anume. Acest lucru a fost adus în atenția noastră de raport. Este foarte important să subliniem cât de important uh, cât de importante sunt orașele de dimensiuni medii, nu numai marile orașe. Dacă studiem ultimul, uh, cel mai recent studiu Epson, viziunea și scenariul pentru teritoriul european, Până în 2050 vom vedea că orașele de dimensiuni medii vor avea un rol uh, tot mai mare. Și acest lucru este mai important, uh, având în vedere cel de-a șaselea raport de coeziune să subliniem aceste evoluții. Sigur, instrumentele financiare vor fi tot mai importante și trebuie să le evidențiem în raportul nostru. Sunt foarte importante pentru politica de coeziune. Aceasta ne va da posibilitatea să ne coordonăm mai bine cu planul Juncker și cu uh, alte politici. Dau cuvântul colegului meu, domnul Polciak. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru că cred că uh, a avut uh, o sarcină foarte mare și cred că raportul este o bază bună pentru munca noastră. Raportorii din umbră au prezentat și ei o serie de aspecte care ar putea să aducă îmbunătățiri raportului. Cred că plățile restante sunt o problemă și acest lucru este clar uh, discutat în raport. Uh, nu o să continui să dezvolt acest subiect, însă aș vrea acum să mă refer la ocupare. Raportorul a vorbit de șomajul în rândul tinerilor. Și cred că nu este numai o problemă de ordin economic și social, dar este și o chestiune legată de o serie de riscuri. E clar, șomajul în rândul tinerilor poate să genereze extremism, ceea ce poate avea o influență asupra terorismului, cum am văzut la Paris și la Copenhaga. Uh, ar fi bine să avem uh, niște informații uh, statistice privind șomajul în rândul tinerilor și cred că am putea să ne axăm asupra grupurilor cu risc. asta nu neapărat să includem în raport, ci să facem o propunere Comisiei pentru ca Comisia să abordeze și acest subiect. Asta ne va permite să înțelegem mai bine coeziunea socială și investițiile care sunt necesare pentru ocupare și creștere. Un al doilea comentariu pe care doresc să-l fac. Raportul menționează faptul că investițiile uh, Uh, se, uh, se direcționează acum și către IMM-uri, uh, către cercetare și inovare, nu atât asupra investițiilor. E un lucru important și vreau să mă refer la sinergiile menționate și de domnul Van Nistelrooy. Efectul de sinergie ne permite să asigurăm ca investițiile în IMM-uri să ducă la evoluții pozitive în ceea ce privește infrastructura. De aceea trebuie să ne axăm pe sinergii și complementaritate. Un ultim element se referă la punctul 16. Uh, se pune accentul pe rolul uh, Parlamentului în monitorizare, articolul 23, care trebuie să fie aplicată de, uh, să fie uh, acoperită de o comunicare a Comisiei în acest sens. Vreau să mă refer la normele specifice, pentru că uh, Comisia are competențe foarte puternice în această sferă. Dacă acest uh, instrument este folosit de către comisie, atunci regulile trebuie să fie foarte clare. Raportorul nostru, domnul Lopez, uh, uh, va analiza acest lucru. Eu o să fiu raportor din umbră pentru PPE, însă este important să subliniem relația cu uh, procedura la 20, de la 23. Domnul Omarje. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru munca sa, atât pe elementele de diagnostic, cât și pe perspective, mai ales perspectivele după 2020, de după 2020. Nu o să revin asupra tuturor lucrurilor care s-au spus deja doar câteva lucruri. În ce privește planul Juncker? Uh, acest lucru a fost spus de unii colegi. Evident, susținem acest plan, dar există totuși un risc important ca acest plan, dacă se dezvoltă la dimensiunile anunțate, peste 300 de miliarde de euro de investiții, să nu destabilizeze uh, economiile și ceea ce încercăm noi să construim, adică coeziunea. Deci să nu cumva să agraveze disparitățile regionale. 300 de miliarde de euro reprezintă aproximativ bugetul politicii regionale. Așadar, e aproape bugetul politicii agricole comune. Am unele dubii privind capacitatea de a atinge această cifră de 300 de miliarde, dar teoretic vorbind, dacă aveți 300 de miliarde de euro de investiții în regiuni, aveți o șansă considerabilă, dar aveți de asemenea și un risc considerabil de a pune Uh, sub semnul întrebării ceea ce încercăm să construim, adică coeziunea. De ce? Bine, Parlamentul European uh, lucrează pe acest plan uh, Juncker. Suntem la începutul procedurii legislative și Comisia noastră face o serie de propuneri. Dar știm că lucrurile avansează foarte repede și că vicepreședintele Kaitanen colaborează cu statele privind uh, uh, aceste propuneri. Deci trebuie să, ne, să încercăm să ne înscriem într-o abordare mai pragmatică și să reflectăm uh, poate în cadrul regiunii coordonatorilor, la unele inițiative politice ale comisiei noastre, regii, poate împreună cu Comitetul Regiunilor, pentru a vedea cum putem să ne asigurăm că vicepreședintele Caitanen și Comisia Europeană se simt mai, mai obligați să respecte obiectivele politicii regionale. Cred că este un punct important. Începește perspectivele 2020, este adevărat că trebuie deja să începem să lucrăm pe acestea. Mă bucur foarte mult punctul B de pe pagina 5 a raportului. În uh, cadrul ultimei legislaturi n-am încetat să subliniem riscurile pe care uh, le are politica regională de a fi considerată doar ca un instrument uh, auxiliar strategiei 2020 și să pierdem care este chiar esența politicii regionale, adică coeziunea, politică de investiție, așa cum a spus doamna Bresso, dar și de solidaritate. Această politică regională este singura mare politică de solidaritate a Uniunii Europene și cred că întreaga noastră comisie este foarte atașată acestei idei. Începește sinergia între fonduri. E o chestiune extrem de importantă. Împărtășesc ceea ce a spus uh, doamna președinte și colegul nostru, domnul Lambert dacă vrem să avem o abordare concretă, bun, îmi dau seama atunci când vorbesc cu președinții de regiuni franceze că aceștia sunt foarte la curent de fondurile care există în politica de coeziune. Însă, în cadrul regiunilor există oarecare lipsă de cunoaștere a celorlalte fonduri mai ales a fondurilor Horizon 2020, dar și a unor fonduri uh, din politica agricolă comună. Există fonduri care pot fi mobilizate pentru cercetare în politica agricolă comună și care sunt fonduri destul de substanțiale și sunt uh, necunoscute autorităților regionale. Și e vorba așadar și de o muncă de informare pe care trebuie să o facem, pe care și Comisia Europeană trebuie să o facă, și statele, de asemenea, față de regiuni. Și ultimul comentariu vom discuta în dezbatere privind agenda urbană. Este adevărat că astăzi nu se mai poate globaliza, pentru că există disparități considerabile între orașe și problemele care se pun în metropolă n-au nicio legătură cu cele din orașele mijlocii. Și asta duce la punere sub semnul întrebării a concepțiilor pe care le avem. Puteți, de exemplu, astăzi să aveți regiuni, orașe, care sunt în miezul Europei, care să spunem așa, în inima Europei, dar care uh, sunt la, înspământător de îndepărtate de miezul, de inima creșterii, pentru că există o concentrare numai pe metropole. Deci geografic sunt în centrul Europei, dar din punct de vedere al dezvoltării nu sunt. Și sper că vom reuși să rezolvăm aceste chestiuni. Și un ultim lucru începește plățile. Nimic nu s-a reglat în mod, nu s-a rezolvat în mod durabil și riscăm uh, să ne trezim în 2017-2018 cu o situație care riscă să fie foarte greu de rezolvat. Deci aici poate ar trebui să colaborăm cu Comisia de Buget pentru a continua să facem unele propuneri. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Acum aș vrea să dau cuvântul uh, lui uh, Sir Albert Poor, care va avea o scurtă intervenție în numele Comitetului Regiunilor. Este fostul președinte al Comitetului Regiunilor și fost președinte al Consiliului Orășenesc din Birmingham, Așadar, o persoană cu experiență care ne prezintă astăzi poziția Comitetului Regiunilor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, doamna raportor, dragi colegi, vă mulțumesc pentru această ocazie de a comenta în această dimineață asupra celui de-al șaselea raport de coeziune. Politica europeană de coeziune este unul dintre pilonii pe care construim Uniunea Europeană. Este o politică fundamentală pentru bugetul european și necesară pentru a ajuta Europa în uh, munca sa în, pe calea spre creștere economică. Criza economică prin care am trecut a demonstrat cât de importante sunt resursele europene pentru a menține nivelul de investiții în teritoriile noastre. Trebuie să profităm de acest moment și să apărăm o politică de coeziune mai puternică pentru Uniunea Europeană, reflectând la punctele, la comentariile făcute de mulți colegi în această dimineață privind impactul planului Juncker. Provocarea cu care se confruntă orașele și regiunile noastre va crește și mai mult importanța politicii de coeziune în anii ce urmează. Principalele recomandări ale Comitetului Regiunilor în propriul său aviz privind acest al șaselea raport de coeziune se referă la câteva reflexii privind viitorul politicii de coeziune ca atare. Se spune că dorim o politică de coeziune mai puternică, care să folosească mai bine resursele disponibile la nivel european. De asemenea, vrem o politică care să fie comprehensibilă pentru toate administrațiile europene, de la Bruxelles și până la cea mai mică comună, o politică care contribuie la modernizarea acestei administrații și ajută sectorul privat să reacționeze mai bine și să devină un uh, factor de dezvoltare și nu un obstacol. Dorim o politică care comunică mai bine cu cetățenii privind oportunitățile și rezultatele posibile. Vrem o politică care are uh, o importanță mai mare în dezbaterea politică europeană, o recunoaștere a importanței discuțiilor dedicate politicii de coeziune. Din acest punct de vedere, aș vrea să salut cooperarea excelentă între Parlamentul European și Comitetul Regiunilor, care reprezintă în mod perfect Uh, un exemplu de, institut, de cooperare interinstituțională necesară în implementarea și monitorizarea politicii de coeziune în teritorii. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului Thomas Deutsch pentru munca sa excelentă și pentru voința sa de a asculta recomandările care au fost făcute de către Comitetul Regiunilor. Din acest punct de vedere, doresc să subliniez câteva priorități pentru autoritățile locale și regionale ale Uniunii Europene. Mai întâi, ne bucură propunerea făcută în raport de către Thomas Deutsch privind uh, guvernanța europeană multinivel ca o structură eficientă care să îndeplinească cererile cetățenilor și întreprinderilor. Autoritățile locale și regionale sunt principalii responsabili pentru investiții, așa cum a subliniat raportorul. Politica de coeziune este un instrument esențial pentru ca aceste autorități să joace un rol cheie în Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere ne bucură și propunerea menită să întărească semnificativ capacitatea administrativă a autorităților publice, în special la nivel local și regional, pentru a îmbunătăți capacitatea lor de a oferi servicii de calitate publicului. De asemenea, împărtășim preocupările privind uh, întârzierile în implementarea politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, în special în ce privește adoptarea unor programe operaționale. Aceste întârzieri pun sub semnul întrebării credibilitatea politicii de coeziune europene, testează capacitatea autorităților locale și regionale de a planifica și implementa uh, programele cu fonduri structurale. Parlamentul încurajează uh, proceduri de simplificare și raționalizare a accesului la fonduri europene, uh, precum și a managementului operațiunilor și a mecanismelor de control, pentru a avea o eficiență mai mare. Din punctul nostru de vedere, o simplificare a managementului și procedurilor va permite și o reducere a ratei de eroare în implementarea uh, politicilor de coeziune. Cum a subliniat uh, raportorul, ne așteptăm o respectare mai bună a articolului 174 privind coeziunea teritorială. Comitetul Regional a cerut Comisiei să dea extrem de multă atenție celor mai dezavantajate zone din punct de vedere geografic sau demografic în cadrul implementării politicii de coeziune. Totuși aș vrea să subliniez și câteva puncte care nu există în uh, proiectul de raport al Parlamentului, dar uh, care ne interesează și ni se pare importantă nouă membrilor Comitetului Regional. Noi repetăm cererea ca cer cheltuielile publice de către statele membre și autoritățile locale regionale ca partea finanțării, uh, cofinanțării în fonduri, din fonduri structurale să nu fie incluse în uh, cheltuielile naționale așa cum sunt definite acestea de pactul de stabilitate. Asta ar elibera o serie de resurse pentru investiții. De asemenea, cerem o reflexie mai aprofundată în ce privește rolul Băncii Europene de Investiții și Fondului European de Investiții în ideea de a le extinde area de aplicare și de acțiune lansarea unei perioade de programare ar fi un moment potrivit uh, să se de stabilirea finanțării uh, BEI uh, pe acest subiect. Comitetul Regiunilor și-a repetat preocuparea față de riscul care, prin intermediul macrocondiționalității, eficiența fondurilor structurale și a investițiilor să fie subminată de politici macroeconomice ale statelor membre. Comitetul uh, Regiunilor ar dori să insiste asupra activității uh, și a nevoii de a trece dincolo de PIB și de a ne uita la uh, provocările regionale într-un mod mai important, mai acut, să vedem cum pro, proiecte ICT, de exemplu, pot fi folosit, susținute din fondurile structurale. Cred că bazarea pe criteriul PIB-ului subminează politica Uh, de coeziune, mai ales prin faptul că clasifică regiunile și începește alocarea resurselor. Al șaselea raport subliniază că a existat un declin în investițiile publice și private în ultimii ani, bugete uh, strânse și tăieri bugetare au compromis uh, Uh, investițiile în sectoare care ar putea stimula creșterea economică. Din acest punct de vedere, Comitetul Regiunilor cere Comisiei să ia în considerare uh, repercusiunile asupra creșterii economice și locurilor de muncă, cazurile, mai ales în cazurile care implică corecții financiare și suspendări ale plăților. Punctul 16 din raportul noastră. În fine, cerem crearea unui Consiliu pentru politica de coeziune care să cuprindă miniștrii responsabili pentru politicile cheie la nivelul guvernelor statelor membre. Comitetul consideră că asta ar crește profilul public al politicii de coeziune și ar asigura o dezbatere continuă pe, publică pe acest domeniu, pe acest subiect. Și vom continua să jucăm un rol activ în discuțiile politice pentru crearea unei astfel de structuri, pentru a ne asigura că punctul de vedere al autorităților locale și regionale este uh, este luat în considerare. Sper, doamnă președinte, că aceste sugestii de la Comitetul Regiunilor ar mai putea fi discutate de către Comisia Regii în viitor și preluate în raportul său final. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, domnul Ruiz Daixtra. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru cât de frumos mi-ați pronunțat numele. Sunt uh, unul dintre autorii uh, acelui de-al șaselea raport de coeziune. Sunt uh, adjunctul unității de analiză economică de la Digi Regio. Ar fi imposibil să răspund la toate comentariile făcute și în această dezbatere foarte interesantă. O să mă refer la câteva dintre ele, cele mai importante, și o să vă informez care sunt planurile și pozițiile Comisiei. Mai întâi aș vrea să subliniez că Împărtășim preocuparea legată de uh, întârzierile la plată și activi, uh, în mod activ investigăm modul în care putem ameliora această situație. Sigur, ținem seama de faptul că nu suntem singurii uh, care ne ocupăm de această problemă, problemă și avem nevoie și de cooperarea uh, statelor membre și a Consiliului. În ce privește aprobarea Încercăm să le îmbunătățim cât mai repede ca să permitem o implementare rapidă a politicii de coeziune în această nouă perioadă. În ce privește uh, un comentariu făcut de domnul Deutsch și anume diferența între UE 2020 uh, și obligația din tratat de a ajuta regiunile cele mai puțin favorizate și de a reduce disparitățile. Uh, nu vedem în mod necesar o contradicție aici, în sensul că alocarea finanțării este în continuare foarte favorabilă regiunilor mai dez, puțin dezvoltate și la fel s-a întâmplat și în ultimele perioade de programare, așadar nu există niciun fel de uh, abandonare a acestui angajament de a-i ajuta pe cei mai defavorizați și regiunile cele mai defavorizate din Europa și sperăm că vom vedea mai multe progrese făcute în ce reducerea acestor disparități. Chiar și în ce privește cerințele minime pentru obiectivele tematice, ținem cont de nivelul de dezvoltare a regiunilor, sau, așadar și acolo regiunile cele mai puțin dezvoltate au parte de mai multă flexibilitate. Cred că concentrarea pe viitor este foarte potrivită și foarte pertinentă. Poate părea ciudat să ne gândim la următoarea perioadă când, când perioada actuală nici nu și-a da, aprobat toate programele și n a început, dar al șaptelea raport de coeziune din 2017 va conține propunerile Comisiei pentru politica de coeziune post-2020. Deci numai peste 2 ani se va întâmpla asta și așa cum uh, ne cere cadrul financiar multianual, uh, trebuie să facem o propunere până la sfârșitul 2017 pentru noua perioadă. Uh, deci cred că trebuie să fim foarte bine pregătiți deja pentru această dezbatere, să începem foarte curând pregătirile privește cooperarea teritorială și transfrontalieră. Uh, luăm notă de acest uh, comentariu, că deocamdată există insuficiente date privind uh, cooperarea transfrontalieră a regiunilor, atât calitative cât și cantitative. Investigăm împreună cu o serie de parteneri modul în care putem îmbunătăți înțelegerea noastră și măsurarea problemelor care crea, se, se creează în colaborarea transfrontalieră și sperăm ca în următorul raport să arătăm o îmbunătățire semnificativă atât în ce crește datele, cât și studiile de caz, să putem sublinia și mm, explica unele dintre aceste situații din studiile de caz. În ce crește simplificarea, aș vrea să subliniez faptul că este o problemă foarte importantă pentru uh, noul nostru comisar, doamna Crețu, și că ea dorește realmente să îmbunătățească implementarea politicii, încercând să găsească modalități de a o simplifica cât mai mult. În ce privește capacitatea administrativă și IMM-urile, cred că împărtășim uh, preocuparea că trebuie să ne asigurăm că povara administrativă pentru IMM-uri este mai mică decât astăzi și înțelegem că dacă ne uităm la uh, indexul Băncii Mondiale privind ușura, uh, facilitarea afacerilor, multe țări sunt abia la nivel mediu sau chiar sub mediu din acest punct de vedere și trebuie să lucrăm cu statele membre să îmbunătățim asta și de asemenea dorim să a, semnăm un acord cu Banca Mondială ca să vedem în ce măsură putem să obținem uh, și cifre regionale la acest capitol al facilitării afacerilor. Începește condiționalitatea macroeconomică. După raportul de coeziune sau aproape simultan cu acesta am publicat o comunicare privind condiționalitatea macroeconomică și uh, avem de gând să fim foarte transparenți în legătură cu dacă și când trebuie aplicată această condiție. Și o parte acesta este evident obligatorie. Deci odată ce procedura de deficit excesiv a fost lansată, trebuie să aplicăm această condiționalitate. Așadar, din acest punct de vedere, în acest pilon al condiționalității există loc, foarte mult loc de negociere, a spune că nu. E o procedură automată și care se lansează, pentru că suntem obligați să o facem de către regulament. Începește sinergia dintre fonduri, cred că este un punct important. E adevărat că raportul de coeziune nu menționează mare detaliu acest subiect, pregătirile programului actual arată că sunt destule programe care au optat pentru abordare multifond și vedem mai multă cooperare și mai multă coordonare între diferite fonduri ISA. Uh, de exemplu, Fondul Agricol pentru Dezvoltare Rurală, ERDF, uh, FEDER, FEDER uh, discută cum să aloce diferite tipuri de sarcini în diferitele domenii. Discutăm cu ei ca să nu ne uh, dublăm, suprapunem, ci să avem o distribuție clară a sarcinilor. Sigur, e un pas mic făcut înainte. Mulți ar putea spune că mai e nevoie de multe lucruri pe acest front. Am auzit câteva comentarii de asemenea în ce privește echilibrul între uh, orașele capitală și orașele mai mici, zonele rurale, zonele urbane în general, sunt subiecte cu care ne ocupăm în acest raport și pe care vrem să le investigăm mai mult în continuare. În perioada actuală de programare, multe din statele din centrul și estul Europei uh, au situația în care regiunea centrală, regiunea capitală nu mai este uh, așa de puțin dezvoltate. Deci asta înseamnă că fondurile vor ocoli acea uh, zonă. Și în funcție de unde locuiți, poate vă veți regreta sau vă veți bucura de această situație, dar acum e o schimbare. Așadar, investițiile în aceste regiuni cu capitale vor fi substanțial mai mici în perioada următoare. Dacă ne uităm la perioada 2000-2006, constatăm că FEDER și Fondul de Coeziune au avut uh, o intensitate mai mare în zone rurale, și nu în cele urbane sau intermediare. Deci în această perioadă nu a fost niciun fel de uh, prejudecată antirurală în politica de coeziune și să nu uităm că în acea perioadă și în perioada următoare există multe fonduri disponibile prin Fondul de Dezvoltare Rurală. La sfârșitul acestui an vom avea din nou date în legătură cu uh, cheltuielile defalcate pe regiuni pentru perioada 2013, ceea ce ne va permite uh, să verificăm uh, intensitatea ajutorului în diferite tipuri de regiuni și să înțelegem care este nivelul în regiuni urbane, rurale și intermediare. Sigur, din funcție de punctul fiecăruia de vedere, uh, se poate spune că intensitatea este insuficientă și ar trebui să fie mai mare într-o regiune sau alta, dar cred că ar fi util să pornim de la acest criteriu al intensității și să vedem dacă e nevoie de o ajustare uh, suplimentară. Ultimul comentariu ci noua perioadă am uh, revizuit modul în care cerem statelor membre să raporteze cheltuielile și le-am cerut să folosească o nouă definiție armonizată numită gradul de urbanizare. Distinge orașele mari de orașele mici, suburbile și zonele rurale și uh, odată ce avem date privind uh, cheltuielile Uh, pe zone, trebuie să verificăm câți bani s-au cheltuit în orașe mai mari, în orașe mici, în suburbii, în zone rurale. Beneficiul acestei schimbări este că nu numai știm că știm unde sunt aceste locuri, știm câți oameni trăiesc acolo, care e rata șomajului, rata sărăciei, rata de educație. Deci asta ne va permite să avem o judecată calitativă privind uh, intensitatea și eficiența eficiența ajutorului oferit. Sper că am acoperit cele mai importante puncte și, de asemenea, vreau să-i mulțumesc uh, domnului Deutsch pentru acest aviz uh, foarte interesant, bine uh, clar, structurat și scris și care se ocupă de multe probleme ale politicii de coeziune. De astăzi vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Domnule Deutsch, aș vrea să luați cuvântul pentru o reacție foarte scurtă. Kedves elnök asszony, Olyan röviden fogok hozzászólni, hogy az... Doamna președinte, voi fi foarte succint, atât de succint încât uh, poate s-ar putea să fie uh, perceput ca fiind nepoliticos, pentru că am auzit foarte multe lucruri importante din partea colegilor și invitațiilor noștri. Nu aș dori să fiu politicos doar de dragul politeței, însă cred că schimbul de opinii de astăzi a fost uh, foarte util și în același timp promițător. Pentru că am impresia că vom reuși să convenim asupra unei uh, poziții comune în Parlamentul European. Aș dori să mai adaug uh, un uh, lucru, nu aș dori să mă plâng, însă cred că toată lumea știe că problema unor rapoarte ca acesta de care mă ocup eu este legată de limite fizice. Dacă aș fi avut posibilitatea, aș fi scris un document, aș fi redactat un document mai lung și astfel aș fi reușit să mă concentrez asupra mai multor puncte importante. Evident, putem adăuga prin amendamente uh, părți acestui document, dacă considerați că unele puncte nu se bucură de o atenție suficient de mare. Și acum permiteți-mi să mă concentrez asupra a trei puncte scurte. Sunt uh, cu totul uh, de acord cu doamna Bresso, cu, cu președinta comisiei uh, noastre. Nu discutăm doar despre pachetul Juncker și politica de coeziune, ci de uh, și alte tipuri de politici care trebuie să fie în armonie cu politica de coeziune, Cred că este o abordare cu care toată lumea uh, pare să fie de acord. Al doilea punct se referă la concentrarea tematică și modul în care aceasta se împacă cu flexibilitatea. Doamna Van Nistelrooy și doamna Constanță Crel s-au uh, ocupat de aceste uh, teme pe parcursul mandatului anterior. Concentrarea tematică este deosebit de importantă, însă flexibilitatea este deosebit de importantă, mai ales pentru regiunile care au uh, rămas în urmă și pentru regiunile din zonele periferice. Deci este un punct asupra căruia aș dori să mă concentrez mai mult. Același lucru este valabil și pentru șomajul în rândul tinerilor, un fenomen pe care trebuie să-l combatem și trebuie să găsim modalitățile de a mobiliza fondurile coeziune în acest sens. Cu toate acestea, nu cred că ar trebui să ne concentrăm doar asupra garanției pentru tineret. Ar trebui să folosim toate instrumentele care sunt la dispoziția noastră pentru a-i ajuta pe tineri. Într-adevăr, garanția pentru tineret este un uh, instrument uh, important și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Cu toate acestea, nu cred că ar trebui să ne concentrăm doar asupra acestui instrument și să excludem alte posibilități. Din punctul meu de vedere, întreaga politică de coeziune și pachetul Juncker trebuie privite din această perspectivă, dintr-o perspectivă cât mai cuprinzătoare. Aș dori să vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră utile. Aștept cu nerăbdare uh, amendamentele pe care le veți uh, depune și sper că în luna mai vom reuși să adoptăm acest raport cu o mare majoritate. Vă mulțumesc, vă aduc aminte că uh, data de depunere data limită de depunere a amendamentelor este 12 martie la ora 12. Și acum Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. A doua parte a reuniunii noastre în această dimineață este dedicată politicii urbane și începem cu prezentarea proiectului de raport privind dimensiunea urbană a politicilor Uniunii Europene. Raportoarea este doamna Kerstin Westphal. În zilele noastre, majoritatea europenilor trăiesc în zone urbane. Orașele sunt uh, coloana vertebrală a economiei, a economiei europene. Administrațiile locale au un rol mai important în punerea în aplicare a politicilor europene, însă nu există o coordonare prea bună între uh, diferitele inițiative printr-o rezoluție votată în anul 2011, Parlamentul European a cerut o abordare mai comună în ceea ce privește orașele. În iulie anul trecut, Comisia a adoptat o comunicare privind dimensiunea urbană a politicilor Uniunii Europene. Proiect, raportul nostru din proprie inițiativă prezintă poziția Parlamentului European față de această inițiativă. În uh, decembrie, doamna Westphal uh, ne-a prezentat uh, ideile inițiale și astăzi ne prezintă proiectul de raport. Aș propune ca termenul, de, termenul limită de depunere a amendamentelor să fie în ora 12 pe data de 19 martie. Probabil în luna iunie vom avea votul pe marginea acestui raport. Sunt prezenți raportorii din Umbra, reprezentanți uh, ai Comisiei Europene și ai Comitetului Regiunilor și uh, vom avea și un schimb de opinii cu Eurocities și vom asista la o scurtă prezentare a unui oraș care face parte din rețeaua orașelor europene. Orașul Burgas din uh, Bulgaria. Este evident că este vorba de un oraș din Bulgaria. Dar, după cum am spus, vom da cuvântul raport, raportorului, apoi colegilor, reprezentanților Comisiei Europene, Comitetului Regiunilor și apoi reprezentanților uh, orașelor. Aveți cuvântul, doamna Vesfa. Vă mulțumesc, doamna președintă, dragi uh, colegi. Uh, cer scuze că de fiecare dată când îmi prezint acest raport sunt uh, răcită. Domnule uh, Deutsch, într-adevăr, când vine vorba de rapoarte din proprie inițiativă, avem uh, anumite limite, nu ne putem uh, lungi la nesfârșit cu aceste texte. Des Berichtes jetzt gerade eben im ersten Tagesordnungspunkt la punctul anterior de pe ordinea de zi am auzit în mod repetat cât de importante sunt uh, orașele, indiferent de dimensiunea acestora, lucru care mie îmi dă speranță și sper că orașele sunt importante nu doar pentru reprezentanții instituțiilor europene, ci și din punct de vedere durabil, astfel încât să avem o agendă urbană care să definească să definească caracteristicile de vi- viitoare ale, ale acestei agende. După cum a spus doamna președinte, trei pătrimi, trei sferturi ale populației europene trăiește în în uh, orașe, două treimi din PIB se datorează orașelor și 70% din politicile europene sunt puse în aplicare în orașe. Știm că 50% din fondurile FEDER sunt uh, investite în zonele urbane. Și, dragi colegi, acestea sunt doar câteva puține motive uh, pentru care ar trebui să ne ocupăm uh, de o adevărată agenda urbană. Tocmai de aceea salut uh, comunicarea privind o agendă dedicată urbană politicilor Uniunii Europene și sper că această temă va rămâne una prioritară pentru uh, Comisia Europeană și, după cum se spune în limba germană, sper, speranța moare întotdeauna ultima. Am uh, purtat uh, discuții cu reprezentanți Euro, Eurocities și cu actorii implicați, în urma cărora am observat că există o mare necesitate pentru a avea o uh, agenda urbană pentru Uniunea Europeană. Și aș dori să-l salut pe primarul, pe primarul orașului Delft, pe domnul Barat, din partea Comitetului Economic și Social European, care aș dori să-i mulțumesc de asemenea și aș dori să mulțumesc reprezentanților rețelei Eurocities pentru discuțiile deosebit de bune pe care le-am purtat. În raportul meu uh, mă fac unele propuneri importante mai ales pentru uh, Comisia noastră de dezvoltare regională. O agendă urbană. Din punctul meu de vedere și cred că este un punct deosebit de important pe care, uh, asupra căruia trebuie să insistăm de la bun început și care demonstrează și care este orientarea acestui raport. Deci agenda urbană ar trebui să reprezintă un cadru pentru orașe, să ofere acest, acestora un uh, set de instrumente uh, instrumente care să țină seama de necesitățile fiecărui oraș în parte. Nu mă voi referi în acest uh, raport care, la provocările cu care se confruntă orașele. Înțeleg că, pe de-o parte, democrația, pe de altă parte, schimbările climatice, sărăcia, lipsa de locuințe sociale uh, au un impact direct asupra orașelor. Însă, insist asupra acestui punct din nou, uh, raportul meu trebuie să devină un set de instrumente din care fiecare oraș să-și poată lua uh, instrumentele de care are nevoie și să le adapteze la propriile necesități. În primul rând, Aș dori să reiterez un lucru care a, un aspect care a fost discutat la, la primul punct de pe ordinea de zi. Pentru mine, conceptul de oraș, un lucru pe care l-am repetat deja în decembrie, este un concept foarte larg definit. Deci nu este vorba de o politică gândită în mod exclusiv pentru orașele de mari uh, dimensiuni. Avem nevoie de o politică dedicată tuturor orașelor de mari dimensiuni, de dimensiuni medii și de dimensiuni Uh, mici. Eu provin dintr-un oraș care are o populație de 50.000 de locuitori, unde am uh, activat și în uh, Consiliul local. Îmi doresc, drept urmare, o politică urbană care țină seama și de mediul înconjurător, pentru că un oraș nu poate exista fără natura care îl înconjoară. Din punctul meu de vedere, dimensiunea urbană este o parte integrantă a politicilor europene. Drept urmare, aș dori să insist asupra mai multor puncte în raportul meu. În primul rând, sunt convinsă că dimensiunea urbană, și este un lucru pe care l-am tot repetat în uh, ultimii cinci ani, trebuie să fie integrată mai devreme și mai bine în politicile Uniunii Europene. Am văzut acest lucru în momentul în care am uh, discutat despre structura diferitelor fonduri europene. Așa numitul uh, principiu al uh, parteneriatelor prevede uh, implicarea actorilor uh, urbani și poate colegul nostru fan Nistaroi și aduce aminte uh, de faptul că introducerea acestui uh, principiu a reprezentat o revoluție la momentul respectiv, o revoluție uh, nedorită de statele membre pe atunci. Între timp, știm foarte bine că acest principiu al parteneriatelor este foarte bine pus în aplicare în alte state membre din potrivă, și aceasta va fi una din uh, uh, sarcina noastră, dar și a altor instituții europene, de a ne asigura că acest principiu al parteneriatului să fie unul durabil. Pentru că cine uh, este responsabil pentru punerea în aplicare acestui principiu trebuie să fie implicat de la bun început. Orașele în mod sigur nu au nevoie de un uh, element, un element de care se tem pe bună dreptate și anume noi, uh, noi și contradictorii dispoziții de la Bruxelles. Dispoziții care sunt foarte greu de, uh, um, de a fi puse în aplicare. Cred că dacă evităm acest lucru pe viitor, vom fi câștigat foarte multe pentru politica europeană. În al doilea rând, cu toate, uh, cu ocazia noilor propuneri legislative, trebuie să ne gândim la orașe, pentru că indiferent de domeniul uh, uh, politic, orașele vor fi, vor fi întotdeauna afectate. Trebuie să ne gândim întotdeauna și la orașe în momentul în care venim cu noi propuneri legislative. Avem nevoie de o mai de o coerență mai mare, drept urmare, propun o nouă metodă de lucru care să garanteze coerența uh, diferitelor domenii politice. Propun o evaluare a impactului uh, asupra uh, teritoriului care să țină seama și de orașe. Și, de asemenea, ar trebui să ne gândim la orașe mai mult și în momentul în care uh, sunt folosite fondurile uh, europene. Trebuie să creăm sinergii mai mari între fondurile europene, astfel încât să putem găsi soluțiile potrivite uh, pentru orașe. În al treilea rând, și poate acesta este unul din punctele cele mai importante, dacă ne gândim și la orașe în momentul în care ne definim politicile, uh, Trebuie să ne asigurăm că uh, includerea orașelor în toate aceste politici să fie uh, instituționalizată. Și este un uh, punct deosebit de, deosebit de important pentru că nu ne-am gândit la oraș întotdeauna în, uh, în trecut. Însă poate vom asista la o schimbare a mentalității a sistemului. Uh, doar dacă vom reuși să coordonăm mai bine domeniile politice, vom obține rezultatele bune pentru orașe. În uh, Parlament există într-adevăr, pe de o parte, grupul, uh, intergrupul uh, urban care se gândește într-adevăr la situația orașelor, pe de altă parte, însă, dragi colegi, eu îmi închipui o altă situație îmi închipui că ar putea să existe un responsabil sau mai mulți responsabili la Comisia Europeană care să se ocupe în mod concret de orașe. Acest lucru înseamnă că trebuie să poată fi luate anumite uh, decizii. Responsabilul respectiv ar trebui să supravegheze care, care este impactul asupra orașelor a deciziilor luate în diferitele direcții generale ale Comisiei Europene și această uh, persoană ar trebui să aibă uh, competența de a interveni uh, în momentul în care se iau decizii care contravin intereselor orașelor. În plus, îmi închipui că la Consiliu s-ar putea organiza uh, Uh, întâlniri uh, regulate la nivelul ministrilor de resort care să uh, discute tocmai situația orașelor și cred că este punctul care ar putea să fie cel mai mult în beneficiul orașelor. Și al patrulea punct aș, se referă la necesitatea de a avea o abordare de jos în sus când vine vorba de politicile Uniunii Europene pentru orașe. Agenda urbană trebuie să devină o platformă care să permită un schimb de opinii între, între orașe. Există deja o, o platformă în acest sens pentru care a trebuit să luptăm foarte mult în ultimii ani Apoi, um, rețele tematice cum este Eurocity sau Habitat um, sunt uh, asemenea platforme care permit un schimb de opinii și toate aceste platforme ar trebui să fie dezvoltate mai departe și să fie coordonate mai bine între ele. Un nou model de guvernanță pe mai multe niveluri, cu un mai bun uh, schimb de, de opinii, pentru că aceste rețele ne permit, pe de-o parte, să fim bine informați în ceea ce privește situația orașelor, pe de altă parte, să avem politicile potrivite pentru uh, uh, orașe. Dragi colegi, dragi colegi, din punctul meu de vedere, avem nevoie de un plan pe termen lung despre uh, Uh, ce ne dorim pentru orașe și care este calea cea mai potrivită pentru a ne atinge aceste obiective. Avem nevoie de o, coordon- de o coordonare mai bună, de o, de o implicare mai timpurie a actorilor uh, relevanți. Și acestea sunt, uh, pe scurt, punctele pe care mi le-am notat și pe care sper că le vom uh, discuta. Aștept deja Uh, cu nerăbdare uh, propunerile tuturor colegilor, în mod special din partea raportorilor uh, din Umbra. Mi-am permis să introduc deja în proiectul de, de raport unele observații exprimată pe parcursul ultimii, ultimei dezbateri. După cum a spus și domnul Doici, acest raport este limitat din punctul de vedere al cuvintelor numărului cuvintelor, însă mm, trebuie să ne asigurăm că această temă rămâne una uh, prioritară. Avem acum puțin timp la dispoziție și vă, pentru această dezbatere și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Vestau. Și acum o să începem cu prezentările făcute de raportorii din umbră.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 E bine că vorbim de o agendă urbană europeană. Este o bază excelentă de discuții pe care o avem. Salut reprezentanții uh, Comitetului uh, Regiunilor, domnul Ferker, reprezentanții Eurocities, care sunt și aici, care lucrează cu alte părți interesante pentru a avea o adevărată agendă europeană urbană. Toți cei prezenți sunt uh, convinși de cât de important este să se coordoneze mai bine politica urbană europeană. Politica sectorială europeană trebuie să fie aplicată în orașe. E important, deci, să avem o coordonare optimă. Asta înseamnă provocări, provocări uh, ale societății uh, menționate în Agenda 2020 trebuie să ne gândim la soluții concrete. Prin urmare, e bine că vorbim de agenda europeană acum. Regret însă că am avut o comunicare a Comisiei Europene cu încercări de a prezenta reacții și așteptăm încă aceste consultări și rezultatul acestei consultări de partea Comisiei nu există propuneri concrete. Regret acest lucru. Ar fi practic să avem o convergență a acestor lucrări și în ceea ce privește Comisia Europeană și Parlamentul să putem să analizăm uh, acest dosar. Vorbim de ani de agenda urbană europeană și n-am văzut nimic concret. Deci, totul e în teorie, dar nu și în practică. Nu este 12 fără 5, ci 12 și 5. Deci a venit vremea să acționăm. Aș dori să pun o serie de accente, mai ales la punctul 20. Să punem accentul pe o serie de teme prioritare atunci când e vorba de agenda urbană, mai, în primul rând incluziunea socială, evoluția uh, geografică și sustenabilitatea de mediu. Trei teme importante îmi dau seama cât de importante sunt, însă ce putem spune despre crearea de uh, zone uh, descentralizate? Uh, ar fi bine ca în 2050 să existe orașe număr mare care să fie neutre din punct de vedere energetic și care să creeze propria lor energie și care să nu aibă emisii de uh, uh, dioxid de carbon. Orașele. În uh, orașe au loc inovările. În uh, orașe sunt cei care creează noi produse, noi servicii pe care le așteptăm. Apoi, tot prioritare din punct de vedere tematic, un punct important pentru mine este mobilitatea urbană. Cum să evităm la nivel european ca orașele uh, să nu mai fie sufocate de blocaje rutiere. Deci trebuie să găsim uh, modalități noi de transport durabil în orașe. Acest punct trebuie preluat în raport. Mi se pare esențial. Este la fel de important uh, ca și punctele menționate de doamna raportoare. Ceea ce îmi lipsește oarecum în acest raport este referința la o inițiativă foarte interesantă în cadrul Parteneriatului European pentru Inovare. E vorba de orașe și comunități inteligente, smart cities and smart communities. Eh, acolo sunt concentrate eh, cunoștințele și am putea să avem rețele în cadrul strategiei 2020. Sunt idei care apar și trebuie încurajate. Eh, cred că este o inițiativă interesantă și prețioasă. E vorba de schimbările de informații și de cunoștințe, platforme care să permită apariția unor noi proiecte cred că trebuie să subliniem uh, în raport importanța acestor inițiative. Pentru a încheia, vreau să mai fac o serie de observații, o mai bună coordonare a politicilor europene. Uh, cred că acest lucru trimite la o schimbare de cultură în cadrul serviciilor europene. Trebuie ca în amonte să integrăm această dimensiune urbană. Deci este o schimbare de cultură a modului în care uh, Comisia Europeană face politică la urma urmei. Și impactul teritorial. Acest lucru ar putea să fie interesant. Asta ne permite să schimbăm abordarea. E o problemă de cultură. Se pune problema cum să ameliorăm structurile existente. Ideea ar fi în sânul Comisiei Europene să creăm un grup de lucru care ține cont de dimensiunea urbană care trebuie integrată în toate politicile propuse de Comisia Europeană. Asta ar fi un lucru bun, asigurarea coerenței. Se poate, de exemplu, lua în considerare ideea unui uh, trimis special pentru dezvoltare urbană. Așadar, cineva care are o bună cunoaștere a terenului și cred că ăsta ar trebui să fie comisarul european pentru dezvoltare regională. Ar trebui să aibă și acest uh, titlu pentru dezvoltare urbană. Deci trebuie să aibă această uh, responsabilitate pentru că va avea puterea în Colegiul Comisarilor să apere această dimensiune urbană în politicile europene. Deci ar putea să apere această dimensiune urbană. Așadar, un comisar abilitat să o facă, să apere această dimensiune urbană la nivelul părcii Comisiei Europene. Și ar, apoi aș vrea să spun un lucru în legătură cu mecanismele de alertă uh, timpurie, early warning mechanisms. Deci cum să evităm problemele pe teren în practică, sistemul de alertă timpurie, pentru că acesta este un lucru extrem de important Uh, când discutăm procesele, metodele, dar să nu uităm și conținutul. Conținutul este esențial, energia, dezvoltarea durabilă, ecologia, toate aceste lucruri sunt importante. Deci cred că dacă vrem să găsim uh, uh, direcția bună, trebuie să ne întrebăm uh, cum să o facem nu cu Uh, vechi structuri, ci cu, cu noi structuri, ci cu structurile exente. Voi ruga toți membrii comisiei să fie succinți. Am avut uh, ocazia să auzim uh, cum ar trebui să arate un coordonator. Doamna Michel, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Voi încerca să fiu cât mai succintă pentru că mie mi se pare că raportorul, uh, raportoarea ne-a prezentat o bună bază uh, de lucru. Cred că m-aș referi în principal la două puncte. În primul rând, cred că avem nevoie de o evaluare critică a situației orașelor, fără de care nu vom putea merge mai departe. Cred că este evident pentru toată lumea cât de, cât de, cât de importante sunt orașele, însă trebuie să devenim puțin mai uh, concreți. mai ales în ceea ce privește administrația uh, locală, Uh, austeritate impusă de Comisia Europeană. Trebuie să spunem foarte clar că am înțeles care este situația reală a orașelor. Pe de altă parte, îmi uh, lipsește puțin uh, stabilirea unor obiective politice Deci, direcția concretă în care ar trebui să se îndrepte agenda urbană redactată de Comisia Europeană. Deci, din punctul de vedere al uh, provocărilor urbane, putem să fim puțin mai uh, concreți și vom uh, depune amendamente în acest sens. Thank you very much. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Luer, care a venit la țang. Mulțumesc. Asta este. Sunt raportor din umbră la mai multe comisii în aceeași zi. Am să fac câteva observații pe baza obișnuită. După, adică am uh, văzut acest raport în contextul a ceea ce putem face cu ceea ce dispunem. Este problema coeziunii care uh, durează de multă vreme în multe state uh, membre. Totul trebuie reanalizat la un moment dat. Însă, în cadrul structurilor pe care le avem în momentul de față, vreau să salut uh, acest raport. Cred că e multă subsidiaritate în uh, el. Uh, Uh, se pune accentul pe abordările de jos în sus și nu de sus în jos și susțin mult din ceea ce se spune în acest raport. Însă sunt câteva atenționări uh, aici și pe aici și pe acolo. Și sunt uh, contrare tonului de subsidiaritate al raportului care este salutat. Poate că alineatele 23, 24 și 25 Ele cer noi posturi și noi uh, structuri birocratice și am o întrebare aici. În vreme ce alte posturi și alte structuri sunt uh, înlocuite, în loc să vină uh, în plus mai multe, mai multe, mai multă hârțogărie, mai multe structuri. Dacă 23 și 24 și 25 pot fi privite în uh, contextul unei noi modalități de a face lucrurile pe lângă ceea ce avem, atunci poate că aș fi mai convins de valabilitatea acestor propuneri. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Doamna Vana, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului pentru prezentarea acestui uh, raport. După cum s-a spus, nu este pentru prima dată când discutăm la comisia noastră despre importanța și rolul uh, orașelor, nici nu este primul raport al comisiei noastre uh, pe marginea acestei teme. Chiar dacă sunt un nou membru al acestei comisii, am fost impresionată de activitățile anterioare depuse în acest sens, în această comisie. Acest raport este într-adevăr o bun punct, un bun punct de plecare pentru a discuta această temă. Ne place foarte mult uh, această abordare de a aduce în centrul politicilor europene dimensiunea urbană și este într-adevăr nevoie să avem o agendă urbană, suntem cu totul de acord. Cu toate acestea, mă alătur antevorbitorilor în sensul uh, atragerii atenției asupra lipsei unor puncte importante pentru noi. Uh, raportoarea ne-a atras atenția asupra uh, limitelor fizice impuse unui raport din uh, proprie inițiativă. Um, dumneavoastră v-ați uh, ați ales acest concept și v-ați limitat acest concept al uh, setului de instrumente, însă când vine vorba despre o agendă urbană, avem nevoie de o analiză comună și de o definire comună a, a provocărilor comune. Uh, schimbarea uh, climatică, situația locuințelor sociale, sărăcia, provocările cu care se confruntă uh, tinerii, apoi situația serviciilor publice, al cărui cadru trebuie să fie și este definit de, de politicile europene. Mă gândesc la locuințele sociale, dar și la alte domenii pe care nu le putem exclude dintr-un raport care discută rolul orașelor într-o Europa comună. Deci este vorba de cel puțin domeniile uh, afectate în mod direct de politicile europene. Aceste domenii, cel puțin, trebuie să se regăsească în acest raport. A fost amintită strategia Europa 2020, unde se regăsesc obiective esențiale pentru orașe, nu doar din punctul de vedere al protejării mediului înconjurător, dar și din punctul de vedere al uh, egalității de șanse între femei și bărbați, puncte care ar trebui să fie discutate în legătură sau în contextul, uh, în contextul uh, marjelor de manevră financiare tot mai mici uh, de care dispun orașele în urma politicii de austeritate restrictivă impusă și care înseamnă că obiectivele strategiei 2020 sunt tot mai îndepărtate. În plus, aș dori să insist uh, mai mult asupra uh, acestei probleme a democrației, deci o abordare de jos în sus. Aș dori să insist de asemenea asupra rolului societății civile în uh, dezvoltarea unei dezbateri despre agenda urbană această dezbatere se desfășoară în mod paralel și în alte comisii. În Comisia pentru uh, Ocupare, de exemplu, insistăm asupra implicării societății civile în semestrul uh, european. Uh, cu atât mai mult avem nevoie de implicarea societății civile într-un raport care, uh, care discută dimensiunea urbană. De asemenea, trebuie să facem o trimitere și asupra politicilor de investiții. Uh, fondurile structurale sunt deosebit de importante din, uh, din acest punct de vedere. Există o nouă provocare legată de uh, planul de investiții, unde se face trimitere la posibilitatea de a investi în orașe, dar nu se prevede nicio cotă precisă Uh, nu se face nicio trimitere la implicarea societății civile, a nivelului local și regional. Și apoi, uh, eu sunt uh, raportoare și pentru aspectele de gen și mi-aș dori și o, și o dimensiune de gen în acest raport și cred că voi depune amendamente în acest sens până la Uh, termenul limită. Uh, zonele uh, metropolitane nu se regăsesc în acest raport, dar, după cum am spus, este un bun punct de plecare pentru dezbaterea pe care o vom avea și cred că suntem pe calea cea bună pentru a colabora cu toți actorii implicați. Mulțumesc. Doamna D'Amato. Volevo anch'io esprimere l'apprezzamento in merito al rapporto della collega. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să uh, salut raportul colegei mele în trei puncte. În primul rând, necesitatea pentru o strategie uh, integrată. Uh, toată lumea este de acord cu acest lucru. În al doilea rând, importanța pe care statele membre trebuie uh, să uh, o uh, atașeze uh, utilizării Uh, dezvoltării locale plasate uh, sub responsabilitatea comunității, mai ales în programare. Unele puncte și sugestii. În primul rând, guvernanța uh, pe mai multe niveluri, subsidiaritatea, principiul parteneriatului menționate în comunicarea Comisiei, nu se regăsesc aici în măsura în care ar trebui. Ar trebui să existe un nou principiu de programare și a politicii de coeziune în general. Ar trebui să uh, subliniem că aceste comunități, regiunile trebuie să fie cu adevărat uh, uh, implicate. Vorbesc de partenerii sociali și așa mai departe, mai ales atunci când E uh, vorba de elaborarea uh, OP-urilor. Uh, trebuie să fim asigurați de comisie că cei interesați din punct de vedere social, economic, vor fi consultați. Vom auzi prin intermediul lor care este părerea populației din zonele respective, să nu fie vorba de o consultare formală ci să existe o valoare adăugată reală. În al doilea rând, raportul Eurocities pentru 2014 arată că o agendă urbană nu poate să țină cont, să aibă în vedere numai orașele, ci trebuie să existe legături între orașe și zonele uh, înconjurătoare. Vorbim de uh, zona rurală să existe o competitivitate regională și o coeziune teritorială uh, reală. Nu văd uh, o uh, referire la o problemă crucială pentru mine, regenerarea urbană, pentru, pe care am menționat-o în decembrie în schimbul de opinii. Comisia și raportoarea arată cât de importante sunt uh, orașele ca o forță motrice a inovării și inovării. Cred că este însă important să privim lucrurile în contextul unei uh, în crește, uh, o creștere spectaculoasă a numărului de oameni care trăiesc la oraș până la anul 2050. Deci trebuie să vedem cum putem să regenerăm uh, zonele intraorășănești uh, și uh, să nu creăm zone care să se transforme în ghetouri, practic. Mulțumesc! Mulțumesc! S-au încheiat contribuțiile raportorilor din umbră. Dau cuvântul domnului Zeller. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mulțumesc și doamnei Vesfal pentru pregătirea foarte bună a acestui uh, raport uh, privind agenda urbană în cadrul politicilor uh, Uniunii Europene. Cred că am ajuns la un punct deoseb- foarte delicat. Nu cu foarte mult timp în urmă, ci în urmă cu 5 ani, momentul în care am am venit la Parlamentul European, auzeam din partea multor colegi faptul că orașele țin de principiul subsidiarității, deci Europa nu ar trebui să se implice prea mult. Temele importante pentru Uniunea Europeană sunt agricultura și politica comună de pescuit și așa mai departe. Puțin această tendință a fost continuată, într-adevăr, Însă știm cu toții că principalul uh, spațiu uh, de viață a cetățenilor europeni sunt uh, orașele și, după cum a spus raportoarea, um, orașele sunt foarte diferite. Unele orașe cresc foarte mult. Berlinul, de exemplu, în fiecare an are 40 până la 50 de mii de noi locuitori și uh, acest, această tendință aduce cu sine probleme din punctul de vedere al extinderii infrastructurii de transport, al construirii de noi uh, locuințe. Pe de altă parte, există uh, orașe care se confruntă cu părăsirea uh, zonelor urbane de către locuitori. Uh, și există o legătură aici cu uh, strategia Europa 2020. Uh, deja au trecut, a trecut o jumătate din timpul uh, prevăzut pentru atingerea acestor obiective. Se pune întrebarea dacă, dacă și cum vom reuși să atingem aceste obiective. Ei bine, vom reuși doar dacă ne gândim la cei pentru care au fost stabilite aceste obiective, și anume cetățenii europeni. aceste uh, obiective trebuie să fie urmărite la uh, nivel local, acolo unde uh, trăiesc cetățenii europeni, doar așa vom ajunge la un rezultat pozitiv. Tocmai de aceea cred că este atât de important uh, acest raport, pentru că în ultimii ani, prin lucrările acestei comisii, am reușit să facem astfel încât agenda urbană să fie parte integrantă a politicilor uh, europene. Însă, uh, vedem că în momentul în care sunt uh, redactate parteneriate, acordurile de parteneriat și programele operaționale, rolul orașelor nu este atât de important. Statele membre folosesc cu mare plăcere fondurile structurale, însă doar pentru a-și urmări propriile obiective, acolo unde, în, în Germania, de exemplu, landurile sunt responsabile pentru aceste fonduri, orașele, deseori orașelor li se dau doar firimituri, nu este o situație pe care o putem accepta în continuare și cred că acest raport ne oferă oca- ocazia de a, a promova importanța orașelor, ne dă ocazia de a crea o legătură între politica europeană și a, deciziile care trebuie luate la nivel local și care trebuie puse în aplicare la nivel local. pentru a spune că coabitarea europeană nu trebuie să țină seama de tradițiile uh, diferite. Este evident că cetățenii europeni se întâlnesc tocmai în uh, orașe și este o experiență trăită la nivel local și doar așa Uh, vom putea să punem în aplicare uh, măreața idee europeană. Celelalte domenii tematice care sunt relevante și pentru alte comisii ale Parlamentului European, uh, imigrație, creștere, economi, creștere economică, ocupare, de unde cine ar trebui să genereze și unde ar trebui să fie generată creșterea economică, de exemplu, Comisia noastră trebuie să-și aducă contribuția la această dezbatere și este important ca acest raport să fie urmărit în uh, continuare. și uh, doamna Westphal cred că ne va oferi o bună bază pentru ca această temă a orașelor să fie discutată în ședința plenară și nu la ora 23 seara, când toată lumea uh, este în pat, ci la uh, într-un uh, moment al zilei mult mai potrivit care să permită unui număr cât mai mare de colegi să fie prezenți la această dezbatere. Mulțumesc și acum ultimul vorbător, domnul Van Nistelrooy. Revin la acest ultim punct. această propunere. Ar trebui să avem o dezbatere în plenară cu raportul din această dimineață, cu uh, al șaselea raport privind coeziunea. Putem să le abordăm împreună. Uh, dacă nu facem acest lucru, vom face propuneri, dar nu există o dezbatere și ar fi păcat, pentru că nu ar face munca uh, noastră cu adevărat valoroasă. Hai să încercăm să avem o dezbatere pe tema uh, coeziunii și atunci când vorbim de coeziune vorbim de uh, orașe, e o legătură de conținut. Vreau să fac două observații. În acest raport uh, lipsește ceea ce s-a spus în această dimineață și anume obiectivele teritoriale. Dacă vrem ca orașele să progreseze în dezbaterea europeană, trebuie să facem acest lucru prin obiectivele teritoriale. Acest lucru face parte din spațiul geografic al statelor membre. Orașele sunt structuri, sunt entități aparținând statelor membre și se discută în regiuni. Acolo se analizează evoluțiile economice, sociale. Deci există disparități. Agenda teritorială uh, este cantonată pe teritoriul național. Este o altă dimensiune. Uh, tratatele europeane, europene prevăd uh, aspecte la nivel comunitar, dar și la nivel național, la nivelul statelor membre E vorba aici de o dimensiune foarte importantă care nu este dezvoltată așa cum ar trebui. Și sunt de acord cu ceea ce s-a spus în legătură cu cel de-al șaselea raport privind coeziunea. Asta ne trimite la Comisia Europeană din nou. Poate că proiectele, teoria, uh, nu se materializează în fapte, în propuneri, în lucruri concrete. Mă gândesc de asemenea la Consiliul uh, Afaceri Generale al ultimei președinții. S-au făcut o serie de propuneri. Nu spuneți aici, însă la Consiliul European s-a spus că se dorește recuperarea agendei uh, urbane. Cred că ar fi bine să faceți referire la uh, acest uh, lucru spus la Consiliul anterior. Cum putem să înaintăm? ne gândim și ne tot gândim, am vorbit de un responsabil, de un coordonator uh, în ceea ce privește dimensiunea urbană. Atunci când vine vorba de fapte, cum să procedezi, lucrurile devin uh, mai delicate. Mă gândesc aici la cei mai buni reprezentanți să vorbim de Eurocities, uh, care există de 25-30 de ani deja. Și ar fi bine să-i ascultăm pe reprezentanții Eurocities. Sau să întețim contactele directe cu Uh, Comisia Europeană pentru a face o evaluare a stadiului în care ne aflăm și a uh, cădea de acord asupra unui modus operandi. Trebuie să existe un parteneriat al orașelor cu Comisia Europeană. Trebuie ca să existe acest parteneriat cu Comisia Europeană, pentru că orașele sunt cele care se confruntă direct la fața locului cu politicile europene. Nu putem să mai procedăm așa cum am făcut-o în uh, trecut. Acest lucru nu mai poate fi acceptat. Trebuie să schimbăm lucrurile. Trebuie să semnăm un nou contract cu Comisia Europeană. Dacă e vorba de un trimis special, de un reprezentant, nu știu. Dacă e vorba de a găsi o nouă metodă, nu știu. Însă știu că președinția neerlandeză în 2016 va face agenda uh, urbană uh, europeană o prioritate a acestei prezidenții. Desigur, totul se face la nive diferite niveluri. Dar de ce nivelul cel mai de jos, anume uh, orașele, nu pot să vorbească direct cu Comisia Europeană? Mulțumesc. Cred că trebuie să fim oarecum mai subcinți în intervențiile noastre. Acum am uh, plăcerea să-i dau cuvântul domnului Verkerk, reprezentantul Comitetului Regiunilor, și să ne vorbească. Uh, este și uh, primarul Delftului. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, stimați membri Parlamentului European, Prieteni ai orașelor din Europa. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să mă aflu aici uh, într-un moment extrem de important pentru Europa. În calitate de raportor al Comitetului Regiunilor uh, pentru Agenda Uniunii Europene, uh, referitor la această sesiune a dimensiunii urbane a politicilor europene, Trebuie să vă spun că noi la Comitetul Regiunilor ne bucurăm foarte mult de importanța pe care Parlamentul European o dă acestui subiect. Orașele și zonele urbane sunt extrem de importante pentru Europa. Uh, trebuie să recunoaștem acest lucru și să-l uh, integrăm într-un mod mai bun în politicile europene și în uh, regulamentele europene. Aș vrea să o felicit pe doamna Westphal pentru un proiect de raport excelent care vede uh, rolul important jucat de orașe și de zone urbane în politicile europene. Mă bucur să văd că este un uh, aliat în eforturile de a convinge Comisia și statele membre că avem nevoie de o uh, ajustare și de o uh, mai multă coerență în aceste politici. Sunt uh, primarul unui oraș de 100.000 de locuitori, un oraș mediu, sunt partea zonei metropolitane Rotterdam care are 3 milioane de locuitori, deci știu ce înseamnă să fii un oraș mijlociu înconjurat de două orașe mai mari și de alte orașe mai mici. Și asta nu, numai, nu se întâmplă doar în Olanda, ci și în multe alte locuri din Europa. Vedem orașe mai mici, orașe mai mari, mega orașe, uh, Uh, o combinație uh, și colaborează fiecare cu punctele sale puternice și în acest fel folosesc în comun facilitățile, folosesc uh, avantajele date de dimensiune mari sau de dimensiune mai reduse. Asta se întâmplă în orașele europene acum. Așadar, ne trebuie o agendă urbană? Da, cu siguranță. Ar trebui să ne întrebăm de ce nu există o astfel de agendă la nivel european încă. Cred că aceasta este o oportunitate ratată. Europa are nevoie de orașele sale astăzi, într-o economie bazată pe cunoaștere, orașele vor fi motorul creșterii și a creării locurilor de muncă. Acolo se creează economia, acolo are loc inovația și acolo avem acela este locul unde realizăm coeziunea socială, în orașe și în orașe, în zone urbane. Agenda europeană ar trebui să recunoască importanța orașelor în realizarea obiectivelor de politică europene și în a face Europa mai competitivă pe scară globală. Ar îmbunătăți integrarea dimensiunii urbane în uh, politica în elaborarea de politici europeană, pentru că despre elaborare de politici vorbim despre reglementări, uh, reguli. Nu e vorba doar de coeziune teritorială și de finanțare, E vorba și despre a face legislație și a implementa legislație într-un mod uh, în care uh, cetățenii uh, pot să-l accepte. Asta vrea domnul Van Nistelrooy să spună prin sistemul de prevenire timpurie. Um, de multe ori cetățenii, cetățenii nu sunt informați despre ce se întâmplă la nivel european. așadar, trebuie să, ca cetățenii să fie uh, avertizați. Iată, acesta este uh, un nou trend uh, și e foarte important ca cetățenii să știe ce așteaptă. Acum, înapoi la ce spuneam mai devreme, două dezvoltări în politica europeană. Mai întâi dezvoltarea unor regiuni și aglomerări funcționale și a doua o nouă relație între guvernul local și societate. După cum știm, Europa are o structură unică construită în jurul unor orașe și mari și mijlocii, mici și mijlocii, mă scuze. Și e important, pentru că știu că sunt uh, municipalități care au 400.000 de, de locuitori, dar nu se comportă ca niște uh, orașe, ci ca o, adună, o, o alăturare de case. Și la fel sunt uh, orașe de 10.000 de locuitori care chiar performează și chiar se comportă ca niște orașe și sunt importante din punct, multe puncte de vedere. Deci a spune că uh, dimensiunile nu sunt totul. N-a spune că dimensiunile nu contează, dar ai dimensiuni diferite în orașe diferite. Deci nu atât numărul de locuitori e important. Fiecare își face rolul, joacă rolul și acest rol trebuie confirmat și întărit. Așadar, în uh, aceste structuri, uh, orașele mari și mici cooperează unele cu altele, dar și cu zona rurală. Zona rurală e foarte importantă pentru orașe. Așadar, în acest proces de cooperare, orașele beneficiază de pe urma unei coeziuni mai mari și a unui potențial de inovație și în același timp limitează dezavantajele unei mari metropole. Și această aglomerație cere un model diferit de guvernanță. În comunicarea sa Orașele de mâine din 2011, Comisia subliniază această strategie și recunoaște că această politică ar trebui să țină cont mai mult de aceste uh, regiuni la nivel metropolitan. Dar astăzi aceste lucruri nu sunt încă incorporate în uh, elaborarea politicilor. A doua mea observație am constatat o schimbare în relația dintre guvern și societate și simțim acest lucru. Simțim uh, la nivelul cetățenilor acest lucru. Uh, această schimbare s-a produs prin digitalizare, tehnologie, informație, internetul, toate acestea au contribuit. Cetățenii devin mai pretențioși, dar și uh, au mai multă putere și vedem că antreprenorii sunt din ce în ce mai uh, preocupați de responsabilitățile lor sociale și, în fine, orașele mari și mici colaborează din ce în ce mai mult cu uh, uh, o combinație de patru grupuri. Piața, oamenii de afaceri, știința, educația, guvernul și al patrulea element ONG-urile. Așadar, din ce în ce mai mult aceste patru grupuri colaborează și construiesc uh, Uh, natura practică a orașului. Deci, combinația reducerii bugetelor naționale guvernamentale și uh, retragerea guvernelor locale în anumite domenii de politică uh, a dat loc unor inițiative locale ale cetățenilor, oamenilor de afaceri și comunității în general, societății. Așadar, oamenii uh, au propriile inițiative și uh, ei simt că au mult mai multe putere să facă asta decât aveau în trecut. Asta înseamnă că orașele mari și mici, cu, din ce ce mai mult, sunt, se comportă ca niște coordonatori pentru servicii uh, adaptate nevoilor. Și asta este o abordare din ce în ce mai răspândită în Europa. Iar ideea unui singur model uh, care să abordeze provocările sociale la nivel local pierde teren. Nu funcționează pentru că fiecare oraș e diferit și are nevoie de propria soluție. Așadar, Uniunea Europeană ar trebui să țină seama de aceste noi relații la nivel local și de diversitatea abordărilor pentru provocările sociale. Așadar, pentru a asigura faptul că cele două dezvoltări sunt integrate în uh, elaborarea de politici la nivel european, Comitetul Regiunilor cere Comisiei să prezinte o, o carte albă pentru o agendă urbană integrată și cerem acest lucru pentru a avea o integrare reală a dimensiunii urbane. După aproximativ 20 de ani de discuții și câteva declarații, moțiuni și dezbateri, este timpul să acționăm. Deci ce este o carte albă? Uh, ea ar trebui să includă următoarele elemente. Mai întâi, o abordare integrată pentru uh, elaborarea de politici ar trebui să creeze condițiile corecte în care cetățenii să realizeze să creeze uh, uh, orașe vii și atractive. Cum spuneam, 70% din legislație este implementată la nivel local. Deci agenda urbană nu este doar despre coeziune teritorială și finanțare dar în special despre reglementare, reglementare mai bună, uneori reglementare mai puțină, cel puțin integrare, eh, eh, reglementare integrată, deci una cu care să poți colabora și care să fie un motor pentru eh, creștere economică și locuri de muncă. Apoi, o mai profundă implicare a fondurilor europene. Comitetul Regiunilor se bucură de buna cooperare și buna reprezentare a dimensiunii urbane în perioada de programare actuală a politici de coeziune, dar trebuie să concludem că dimensiunea urbană primește în practică totuși mai puțin uh, atenție decât era în propunerea din 2011 a Comisiei. Europa are nevoie de orașele sale dacă vrea să se dezvolte economic și să creeze locuri de muncă. Asta se face în orașe. Prin urmare, Uniunea ar trebui să ofere facilități financiare orașelor să facă acest lucru. Un al treilea element este acela că Uniunea Europeană ar putea oferi o platformă pentru schimbul de bune practici. Multe orașe cooperează cu parteneri locali la, soluții, uh, la crearea unor soluții adaptate problemelor lor și provocărilor lor. Aceste soluții sunt uneori uh, uh, dedicate pentru anumite situații, dar alte ori pot fi utile și în alte părți pentru, alte, pentru orașele noastre. De aceea e nevoie de platformă pentru schimbul de bune practici, cum ar fi Civitas sau alte, uh, altele similare. Așadar, am dorit să avem o metodă mai eficientă și integrată pentru schimburi de bune practici. Și toate aceste elemente cer o nouă abordare și o nouă guvernanță la nivel local și european. Prin urmare, avem nevoie de acest nou model de guvernanță. De asemenea, vorbim despre elemente structurale și culturale în, la nivel european, dar și la nivel local. Deci trebuie să învățăm unii de la ceilalți și să colaborăm la acest model de guvernanță multilevel, multinivel. Trebuie să insistăm asupra acestui, acestei abordări și acum citez fostul comisar pentru politică regională Johannes Hahn, care a spus viitorul Europei se va stabili în orașe și dacă uh, greșim la orașe vom greși cu totul. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mulțumesc uh, reprezentantului comisiei care se află aici, dar din cauza întârzierii aș, uh, v-aș ruga, dacă aveți comentarii, să, ni le, să le trimiteți secretariatului într-o formă scrisă și noi avem obligația să dăm aceste comentarii tuturor membrilor uh, Comisiei Regii. Doamnă Westphal, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Um, aș fi ascultat cu mare plăcere și reprezentanții comisiei. Poate ar trebui să acordăm pe viitor uh, mai mult timp acestei uh, teme pentru că, într-adevăr, în această dimineață am discutat două teme deosebit de importante și ar trebui să dăm ocazia și reprezentanților Eurocity să, City să intervină. Cred că întâlnirile rapor- raportorilor din Umbra vor fi foarte informative și foarte bogate pe fond. După depunerea amendamentelor. În mod normal se organizează o întâlnire între raportorii din umbră. Eu aș propune că eu cred că deja săptămâna viitoare ne putem întâlni pentru a discuta această temă. Aș dori să spun două lucruri în legătură cu acest responsabil trimis special pentru orașe. Poate nu a fost uh, bine înțeleasă nu este vorba de crearea unui nou uh, post, de crearea unei noi uh, instituții. Domnul Ferkerk uh, l-a citat pe fostul comisar Johannes Hahn, care a apărat interesele orașelor în politica regională și cu toate acestea nu a reușit în ultimii cinci ani să clarifice cine are decizie, puterea decizională pentru uh, orașe. Deci este vorba pur și simplu de crearea unei poziții, uh, unui post care are uh, competențe de a trage un semnal de alarmă. De exemplu, ceea ce faceți voi la Direcția Generală Ample are un impact mare și asupra politicii urbane. Și atât. Tocmai de aceea, cred că avem nevoie de un uh, responsabil pentru politica urbană, așa cum există un responsabil care veghează la uh, respectarea egalității între sexe în uh, Germania și în, în foarte multe orașe. Și eu cred că putem organiza o dezbatere comună în plenarea de la, de la Strasburg Uh, discutând raportul Thomas și uh, în același timp agenda urbană, pentru că acest lucru va însemna un progres pentru Europa. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult. Mai avem 15 minute și mai avem o contribuție de la Eurocities și de la unul dintre orașele membre ale rețelei Eurocities. O să vă rog, eu să-i rog pe interpret să ne dea 5 minute în plus ca să avem uh, ocazia să ascultăm prezentările de la Eurocity și de la unul dintre orașele membre ale acestei rețele. Vă mulțumesc, că aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru această oportunitate ca Eurocity să contribuie la dezbaterea privind agenda urbană a Uniunii Europene Eurocities, uh, are peste 130 de orașe membre, în general capitale europene și uh, orașe medii. Prin, prin această rețea, orașele uh, țin legătura și învață unele de la cealaltă într-o serie întreagă de politici și noi suntem platforma de comunicare a orașelor în Europa. Cred că este crucial să ne asig să asigurăm uh, implicarea continuă a tuturor uh, orașelor în agenda urbană a Uniunii Europene. Uh, noi salutăm faptul că atât Comisia cât și statele membre ne-au dat uh, ocazia să contribuim regulat la discuții în ultimii ani. Ne bucurăm de asemenea să fim capabili să contribuim la dezbaterea de astăzi. Aș vrea să o felicit pe doamna, să o felicit pe doamna Fesval pentru proiectul său de raport privind dimensiunea urbană a politicii europene Raportul subliniază o serie de motive pentru care avem nevoie de o agendă urbană a Uniunii Europene. Aș vrea să încep prin a sublinia pe trei cele mai importante înainte de a trece la unele propuneri specifice. De ce avem nevoie de o agendă urbană? În primul rând, Europa uh, se bazează pe orașele sale. Acolo sunt principalele provocări și oportunități orașele performante și zonele metropolitane sunt cruciale nu doar pentru nivelul local, uh, național și regional, dar și pentru Europa uh, ca întreg. Performanța lor este critică pentru competitivitatea globală a Europei. Uh, în al doilea rând, majoritatea priorităților sunt se realizează acolo și o agendă europeană trebuie să recunoască capacitatea uh, orașelor Europei de a da rezultate pe aceste priorități, de a contribui la un nou început pentru Uniunea Europeană. În fine, o gamă largă de inițiative ale Uniunii Europene au un impact direct sau indirect asupra orașelor noastre. Așa se întâmplă, de exemplu, uh, începește politicile de angajare, coeziune socială, cultură, mediu, mobilitate, energie și dezvoltare economică. Totuși, pentru moment, această inițiativ, aceste inițiative nu sunt în acest moment coordonate și sunt determinate mai degrabă de uh, politici sectoriale. Avem nevoie de obiective mai coerente și transparente ale politicii europene care să aibă impact asupra orașelor. În legătură cu obiectivele, aș vrea să spun clar că nu susținem o agendă urbană care generează mai multe legislații pe care orașele să o implementeze. Deja s-a spus cam 70% din legislația europeană este uh, implica, implementată la nivel local și regional, inclusiv în orașe. Uh, ce am vrea noi este să adăugăm valoare, mai întâi stimulând orașele să îndeplinească obiectivele UE 2020 pentru o Europa inteligentă și integrată și sustenabilă. În al doilea rând să avem o abordare comună la începește elaborarea de politici și în al treilea rând să uh, implicăm direct orașele alături de statele membre în dezvoltarea unor politici ale Uniunii Europene. În ce privește propunerile Comisiei, cum le punem în practică? Sunt câteva inițiative concrete pe care am vrea să le vedem la nivel european. Mai întâi, susținem propunerea uh, în proiectul nostru de raport de a avea un uh, trimis, uh, un trimis special pentru probleme urbane la nivelul Comisiei. Asta ar rezolva problemele practice de coordonare de politici cu dimensiune urbană. Uh, și asta ar avea o legătură uh, mai puternică uh, față de agenda unei bune reglementări a Comisiei. Deci, practic, Comisia și-ar, și capacitatea și dorința de a conduce acest efort de coordonare. În al doilea rând, am vrea să vedem un efort mai sistematic de implicare a orașelor în dezvoltarea de politici. Uh, sunt exemple bune de, deja, uh, de exemplu implicarea orașelor în uh, grupurile de experți. Oricum, ideea este să trecem dincolo de consultarea de bază a stakeholderilor și să lucrăm în parteneriat cu orașele. Și cu siguranță salutăm apelul raportorului de a avea summituri urbane regulate, Asta ar trebui să implice uh, participanți de la toate nivelurile de guvernanță și din toate sectoarele și ar trebui să ofere oportunități ca orașele să contribuie la dezvoltarea politicilor la nivel uh, european. Aceste, acești pași practici uh, meniți să întărească mecanismele de coordonare și guvernanță la nivel european vor avea efect, un efect foarte bun în ce privește îndeplinirea agendei urbane. Dar trebuie să spunem foarte clar și mm, cum vrem să funcționeze această agendă europeană urbană. Pentru că este important dacă vrem să implicăm cetățenii noștri și orașele noastre. În ce privește zonele de politici, în mod clar, agenda urbană nu ar trebui să fie o nouă politică europeană. Raportorul are dreptate să sublinieze faptul că UE 2020 deja stabilește contextul, contextul mai larg pentru agenda urbană. În acest context, Important este să facem mai bine ceea ce deja, într-o oarecare măsură, facem deja. La, noi la Eurocities am uh, uh identificat cinci zone în care există provocări și oportunități legate strâns de dezvoltarea la nivel uh, european. Aceste priorități sunt următoarele. Orașele sunt uh, de, de, motoare ale uh, slujbelor de calitate Uh, ale diversității, a uh, uh, dezvoltării orașelor inteligente, verzi și cu o guvernare mai bună, guvernanță mai bună. Acestea sunt domenii în care vedem potențial pentru a face o diferență pozitivă aducând la, altă soluțiile europene și provocările, soluțiile urbane și provocările europene și, de asemenea, guvernanța potrivită să fie la nivel european și țintirea Uh, fondurilor uh, să fie la nivelul potrivit. Vreau să menționez faptul că Eurocities lansează o declarație care ia exact această abordare, în sensul că cerem un parteneriat în Uniunea Europeană cu toate celelalte niveluri de guvernanță și uh, cu toate sectoarele, pentru a putea să abordăm împreună criza actuală, să oferim rezultate pentru cetățenii noștri. În ce cerința noastră de a, uh, pentru a uh, implementa agenda urbană, avem nevoie de uh, dumneavoastră, de membrii Parlamentului European, pentru că sunteți aliații noștri naturali. Există o comunitate puternică de stakeholder în, în spatele acestei dorințe de a prelua și a promova agenda urbană, orașe, și nu numai, și uh, uh, sectorul afacerilor și cetățeni. Vă încurajăm să deveniți o, o forță politică conducătoare alături de uh, primarii orașelor pentru a uh, crea o sinergie între diferitele sectoare și niveluri uh, politice. Asta va susține o, o soluție practică uh, la problemele urbane și teritoriale ale Europei în beneficiul tuturor. Aveți un rol politic important de jucat cerându-i Comisiei să uh, coordoneze inițiative mai bune, nu ne putem permite să avem politici ineficiente sau dublări ale inițiativelor. Uh, tensiunea care există asupra fondurilor publice este bine cunoscută și toate nivelurile de guvernanță trebuie să facă mai multe cu mai puțin bani și mai puține resurse. Această comisie are rolul de a se asigura că politicile cu dimensiune urbană sunt conectate. În timpul mandatului noastră veți monitoriza implementarea noilor fonduri structurale și de investiții, principiul parteneriatului și codul de conduită pot, dacă uh, sunt implementate complet, să stabilească un exemplu pentru alte zone de politici cu dimensiune urbană și agenda urbană. Pentru a încheia, vreau să subliniez că o agenda urbană o agenda urbană nu se referă doar la orașe, ea se referă la dezvoltarea economică, la angajare, uh, mobilitate, mediu. Toate aceste lucruri merg mână-mână în cadrul uh, uh, orașelor. Orașele și zonele din jurul lor depind unele de cealaltă pentru a găsi soluții eficiente. Orașele care performează bine beneficiază de Uh, zonele din jur și acestea beneficiază de pe urma lor ca motor al creșterii economice, al inovației, al competitivității și al coeziunii teritoriale a regiunilor Uniunea Europeană. Prin urmare, agenda urbană a Uniunii Europene e, este despre mult mai mult decât doar o, despre orașele ei, ci despre capacitatea Uniunii de a livra o strategie pentru o Europa inter, inteligentă și inclusivă. Vă mulțumesc pentru atenție și mă bucur că am alături de mine colegii de la Burgos. Uh, vă mulțumesc! Thank you to the Deputy Mayor of Nantes. Mulțumesc, mulțumesc primarul adjunct din uh, Nantes, doamna Kel, care ne-a prezentat uh, părerea Eurocity și acum dau cuvântul primarului Burgos. Domnul Nicolov. Doamnă președintă, membrii Comisiei Regii Parlamentului European. Permiteți-mi să vă mulțumesc în primul rând pentru posibilitatea de a ne implica în acest for. Pentru mine, în calitatea de primar, este o ocazie excelentă de a avea un uh, contact direct cu Parlamentul European în numele cetățenilor din orașul meu prezentarea mea de astăzi uh, demonstrează cum funcționează uh, democrația în uh, realitate și solidaritatea. Valori europene, aliniată ideii mele de a vă prezenta situația unui oraș de dimensiuni medii, de undeva din estul Europei, care încearcă foarte ambițios să trăiască în mod uh, durabil în interesul uh, cetățenilor uh, săi. Este al patrulea oraș ca dimensiuni din Bulgaria care se confruntă cu provocări specifice. Trebuie să facem mai multe pentru a fi recunoscuți ca un bun loc de viață și de muncă Uh, încercăm să atragem uh, investiții străine directe, să creăm locuri de muncă, să investim în capitalul social. Ne aflăm pe coasta Mării Negre, în, uh, în partea de sud a Bulgariei. Din păcate, în ultimele Uh, decenii, uh, orașul uh, a investit mai mult în sectorul industriei grele și mai puțin în domeniul cultural și turistic. Acum încercăm să găsim un echilibru al dezvoltării urbane pentru a avea o comunitate urbană cât mai competitivă. Ne bucură să vedem că tot mai mult avem o importanță turistică mai mare. În anul 2014, vizitele turiștilor au crescut cu 36% în comparație cu situația din 2007. Facem foarte multe lucruri pentru a combate șomajul. Avem un parteneriat foarte bun cu mediul de afaceri local și administrația uh, orășenească încearcă să pună la dispoziție toți stimulii necesari în acest sens. Din acest punct de vedere, considerăm că ne aflăm în inima Europei și nu la periferia uh, sa. Infrastructura prezentă în orașul nostru este o premisă pentru dezvoltarea ulterioară a coridorului uh, transeuropean. În anul 2014, mai mult de 2 milioane și jumătate de turiști au aterizat pe aeroportul din orașul nostru și portul de mărfuri a funcționat foarte bine în același timp. În perioada 2007-2013, a fost uh, aprobate 37 de proiecte pentru a fi finanțate din fonduri europene prin uh, programele operaționale. Dintre acestea, 21 de proiecte au fost finalizate cu succes. Mai mult de 73% din uh, plăți au fost uh, efectuate. Însă, acestea sunt uh, doar cifre calitatea este mult mai importantă decât cantitatea. Și dorim să uh, ajungem la o sinergie a investițiilor, așa cum puteți vedea de pe această imagine, unde sunt prezentate diferitele elemente ale agendei urbane. Uh, importantă este și uh, finanțarea la nivel național și încercăm să ajungem la un efect de multiplicare plecând de la realizările deja obținute. Uh, finanțarea europeană uh, se axează pe creștere inteligentă, durabilă și inclusivă, ceea ce, din perspectiva noastră, înseamnă investiții în infrastructură, mediu înconjurător, creștere economică și uh, cultură. Cultura care contribuie la bunăstarea uh, cetățenilor uh, noștri. Vedeți aici, pe aceste imagini, unele din uh, serviciile publice furnizate, de, puse la dispoziție de primăria noastră și unele imagini cu proiecte finanțate prin intermediul instrumentelor financiare inovatoare. După cum am spus, nu doar cantitatea este, este importantă, și, ci uh, chiar și ambițiile sunt uh, importante. Un oraș este la fel de mare, atât de mare cum îi sunt ambițiile. Este un citat celebru și rezultatele pe care le-am obținut cred că au schimbat aspectul orașului meu. Tocmai de aceea, obiectivele pe care le-am uh, formulat până în anul 2020 sunt chiar și mai ambițioase. Ne, ne dorim o mai bună calitate a vieții, o folosire mai eficientă a energiei, ne dorim păstrarea patrimoniului uh, cultural de asemenea. Deci, doamnelor și domnilor, sper că mi-am respectat promisiunea de a vă prezenta pe scurt uh, orașul meu de pe, de pe coasta Mării uh, Negre, care, deși pare departe de uh, inima Europei, este mult mai aproape de, de aceasta decât pare. Agenda urbană a existat pentru noi uh, deja de mai mult timp și noi suntem un exemplu în acest sens. Plus valoarea adusă de o asemenea agendă este reprezentată, din punctul nostru de vedere, de depășirea uh, diferențelor uh, sectoriale. O agendă urbană are nevoie de o abordare holistică a din punct de vedere național și european, din punctul de vedere al Eurocities, o asemenea agenda trebuie să recunoască rolul adevărat al orașelor de uh, motoare a dezvoltării. Pornind de la orașe și ajungând la un nivel național, Cred că ne putem aștepta la o și mai uh, de succes uh, programare. Și nu în ultimul uh, rând, o agenda urbană ar permite comunităților orășenești să comunice și să interacționeze direct cu instituțiile europene, le-ar permite să fie recunoscute ca un partener de plin în procesul decizional european. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această uh, prezentare interesantă. Vă asigur că voi, o voi transmite tuturor membrilor Comisiei Regii care vor avea astfel ocazia să vadă uh, toate detaliile pe care nu ați avut timpul să ni le prezentați astăzi. Vă mulțumesc din nou pentru prezentare. Doamna președinte, mulțumesc cu amabilitate și interpreților. Mulțumim și noi. Mulțumesc colegilor și ne revedem la ora 15.